myself, thank you. I think we'll start the meeting now. I know, like myself, a, a few people have got uh, slightly stuck in. Bună ziua și bine ați venit uh, cu toții. Știu că unii dintre noastre nu sunt încă aici în sală pentru că încă sunt înzăpeziți uh, pe undeva. Uh, dar haideți mai întâi să adoptăm ordinea de zi. Uh, din partea raportorului și a unor raportori din umbră, am primit solicitarea de a uh, amâna raport, uh, votarea pe marginea uh, raportului privind baza fiscală consolidată comună a societăților și să amândăm acest lucru pe 21 martie. Apoi, câteva anunțuri din partea președintelui. Avizele dinspre, Uh, cu privire la necomplianța uh, din partea parlamentelor naționale uh, au fost comunicate conform articolului 6, aliatul 2 din tratatul de la Lisabona și au fost publicate pe pagina web în care sunt publicate și documentele lucrărilor de astăzi la pagina 4. Toate uh, versiunile uh, lingvistice la uh, corrigendum, la adenda corrigenda uh, privind vânzările în lipsă au fost uh, transmise pe 31 ianuarie în conformitate cu uh, reglementarea 2161 din regulamentul de ordine internă. Uh, de asemenea, sesiunea de săptămâna viitoare din februarie va fi cea în care se vor adopta aceste adenda corigenda. În plus, a șasea rundă de negocieri trilaterale în legătură cu EMIR a luat uh, sfârșit. Uh, o singură chestiune politică a mai rămas în cumpănă și planificăm să avem în cursul acestei săptămâni să mai organizăm, poate joia după amiaza, încă un trialog uh, care să finalizeze negocierile. Cam atât în ce privește anunțurile președintei și trecem la managementul calității pentru statisticile europene. Raportor, raportor este Edward Cicluna. I don't think it needs... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că trebuie să mai subliniez încă o dată în plus care este importanța calității statisticilor europene. Fie că ne gândim la așa numitul six-pack, la agenda 2020, Uh, sau și la alte documente de referință, acestea se bazează pe statistici. Iar dacă acest temei, statisticile, este unul solid, atunci uh, putem formula politici consistente. Dacă însă nu există acest temei solid, atunci avem o mare problemă. Așadar, acest raport vizează tocmai eh, sublinierea importanței eh, eh, consolidării instituțiilor care realizează aceste statistici. În special, independența acestor statistici este importantă. Este important ca guvernele să nu opereze imixtiuni în activitatea acestor instituții care trebuie să funcționeze asemenea băncilor centrale care trebuie să fie respectate și trebuie să-și uh, dobândească uh, reputația printr-o guvernanță solidă și prin uh, modul în care obțin, procesează, culeg datele și până la urmă le publică. De asemenea, auditele intern și extern care se impun trebuie să fie și ele corespunzătoare. Raportul distinge între competențe și responsabilități și solicită atât guvernelor, care sunt sursa celor mai multe informații, cât și agenției uh, uh, europene de statistică o responsabilizare maximă. Încă o dată spun, datele uh, publice uh, ca sursă provin din partea guvernelor și de aceea guvernele sunt responsabile de furnizarea de date uh, consolidate într-un format standardizat către și la timpul potrivit către Agenția Europeană. Știm că în această privință au existat uh, probleme în zona euro și de aceea este uh, foarte, aceasta, uh, foarte importantă această componentă pentru noi. În ce privește țările mici sau nu neapărat mici, dar slabe, cu guvernanță, cu agenții slabe, aici de multe ori apar date inconsistente de calitate slabă. Dar trebuie să învățăm că pentru aceste țări uh, uh, lipsa datelor uh, consolidate reprezintă de fapt un dezavantaj și Sigur că nu ne așteptăm acum Comisia să pună la dispoziție resurse suplimentare pentru aceste agenții vizate, dar este important ca și aceste agenții din aceste țări să realizeze același grad de complianță cu prevederile legale. Apoi, datele trebuie să fie Uh, furnizate într-un uh, format care să fie ușor de folosit atât de, cât, uh, de către politicieni cât și de publicul larg. Sigur că toate organismele o încearcă să interpreteze datele existente, datele brute, din punctul lor de vedere. Și, pe de altă parte, agenția dorește să ofere propria ei interpretare și să nu prea date prelucrate de către alte agenții. Suntem de acord și cu digitalizarea acestor date și cu o, cu o accesibilitate mai crescută și diferențiată pe fiecare stat membru. Am avut un aviz din partea Comisiei Regii pe care l-am uh, citit, uh, îl considerăm acceptabil și, în principiu, um, uh, deputații din diferite grupuri au analizat împreună textul și am ajuns la o variantă de compromis care sper că va întruni o majoritate confortabilă și un consens general. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe marginea acestui raport. Văd că Jean-Paul nu este aici, uh, Sophie nu e aici. Sven, poftim. Uh, uh, just very briefly. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să știu dacă și reprezentanții celorlalte grupuri sunt aici, dar mă rog, mai întâi îi mulțumesc domnului Sicluna în calitate de raportor pentru eforturile sale. Aș vrea să spun apoi că atât în raport cât și uh, prin compromisuri vom reuși să insistăm asupra accesibilității uh, datelor Eurostat. Eu cred că Eurostat uh, a, și-a ameliorat activitatea în multe domenii și-a asumat multe din criticile primite și acum este timpul să facă un, încă un pas înainte prin facilitarea accesului la Uh, aceste date pentru că atât guvernele naționale cât și, stat, eh, cât și cetățenii europeni consideră că au dreptul să consulte, consulte uh, într-o manieră accesibilă uh, aceste date. De asemenea, cred că Eurostat ar putea să crească mai mult vizibilitatea datelor prin realizarea mai multor grafice care să ofere un format accesibil pentru uh, interpretarea acestor date. Uh, de exemplu, în ce privește uh, datele privind deficitul bugetar, vreau să știu dacă uh, și Eurostat a avut aceleași îndoieli în privința oportunității datelor furnizate din uh, statele membre și tocmai de aceea uh, îmi mulțumesc uh, raportorului pentru faptul că Eh, solicită acum eh, furnizarea cu regularitatea acestor date și a unor date similare și eh, care solicită de asemenea ca Eurostatul să dobândească competența de a verifica datele și corectitudinea datelor primite de la agențiile guvernamentale naționale. Mulțumesc. Vicky, do you want to take the floor on... Vicky, dorește să iei eh, cuvântul în legătură cu managementul calității pentru statisticile europene sau eh, mai bine reformulez. Dorești să iei cuvântul? Vreau să îi răspund lui Sven. Nu voi susține amendamentele 25 și 26 depuse de el, dar voi susține amendamentele 27 și 28. Um, în, și pentru a arăta, a face acest raport mai echilibrat, uh, am depus uh, amendamentul 35 uh, pentru a aduce un echilibru între costurile producerii unor date echilibrate și calitatea acelor date. Deci trebuie ca datele furnizate să fie de calitate și de o maximă acuratețe însă uh, in a timely manner, în uh, timp util, uh, fără întârziere, asta este o formulare SVN pe care nu o pot accepta pentru că uneori datele trebuie să fie prelucrate și procesate înainte ca ele să poată fi făcute uh, publice. Deocamdată însă mă opresc aici și mulțumesc raportului, raportorului pentru efortul său. Cu siguranță că acest raport va fi important pentru raportul tău, Sharon, mai târziu. Uh, mulțumesc, spune președinta. Și eu vreau să mulțumesc uh, raportorului care uh, înțelege că împărtășim cu toții această povară a statisticilor. Jean-Claude, ești raportor din umbră. Dorești să iei cuvântul? Altcineva? De, de audition Intervenție fără microfon. No question. No comment. Nu am nicio observație, niciun comentariu. The report is good. Um... Bun, deci raportul e bun. Atunci e tot în regulă. Votul, votul va avea loc foarte curând. Domnul Șuntis, vă rog. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που... Mulțumesc. Mai întâi uh, îmi cer scuze că intervin, uh, dar uh, am cerusem cuvântul mai devreme chiar. Peste doar câteva clipe vom trece la vot și la lista de vot, însă sunt câteva aspecte care vreau să le discutăm. Și eu am depus câteva amendamente și văd că raportorul nu le susține. Tocmai de aceea am câteva observații. Prima observație. În legătură cu amenamentul 6. Și anume, acolo unde raportul arată că criza produce eh, nevoia de a eh, mai împodobi statisticile și de a le ajusta astfel încât să se faciliteze chiar, faciliteze chiar frauda, Ei, aici trebuie să vă spun că, că trebuie, trebuie arătat că și la Eurostat au fost, au fost operate uh, anumite uh, procesări pe aceste date care nu trebuia să fi, să fi întâmplată în cazul Greciei, um, s-au aplicat anumite metode de interpretare care nu s-au aplicat în cazul altor uh, țări. Deci, este o chestiune de uh, răspundere uh, politică și nu numai. Și este o chestiune care trece dincolo de contextul actual al crizei. În al doilea rând, Poate nu este cel mai important lucru, dar cred că este corect să spunem că uh, indicatorii economici și de mediu trebuie monitorizați. Am avut deja o dezbatere privind uh, produsul intern brut și oportunitatea sa ca indicator și nu înțeleg de ce nu este susținut acest amendament. Și în final, uh, cred că toată lumea este de acord că organismele statistice trebuie să fie independente cu adevărat. Însă, cadrul de reglementare a activității acestui organism oferă posibilitatea interferențelor din partea unor alte organisme politice. Deci, iar acest lucru uh, lovește tocmai în uh, centrul problemei uh, actuale din Grecia. Deci, în legătură cu deficitul bugetar din 2009, de exemplu, ne punem întrebarea dacă cifrele nu au fost uh, cumva umflate. Dacă este, este foarte important, de exemplu, ca uh, uh, de la Eurostat să participe cineva în audierile care le avem în Parlament pentru, pentru a vedea într-adevăr cum sunt discutate aceste date acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Thomas. Mulțumesc. Dau un răspuns colegului grec, dacă dorește. Timp de mulți ani, la nivel european s-a încercat uh, culegerea de date din țările membre. Ei, însă din unele țări am avut uh, obstacole de întâmpinat, care, pentru că au fost guvernanți care au spus că nu, ne, nu lăsăm pe nimeni din Europa să ne ștampileze nouă actele. Și în Germania a existat această mentalitate și această mentalitate a dus într-o, la situația în care uh, Uh, Agenția Europeană de Statistică, Eurostat, nu a putut să culeagă informațiile necesare, nu a avut competențele necesare pentru uh, strângerea informațiilor și de aceea nu au fost date uh, concludente. Dacă vrem date, atunci trebuie să avem date corecte, trebuie să garantăm independența uh, Agenției de Statistică pentru ca aceste date culese să fie verificabile. Deci Eurostat trebuie să poată interveni, poate să, uh, trebuie să poată avea competența de a face recomandări în cazul uh, în care datele furnizate nu, sunt de calitate. Deci dacă vrem să jucăm împreună, trebuie să avem reguli comune și regulile trebuie supravegheate și impuse, implementate. Pe această bază, cred că putem să acționăm de acum încolo și dacă Grecia se ține și ea de aceste reguli, așa cum o fac și alte țări acum, atunci nu va avea nicio problemă. Dar trebuie să se țină de aceste reguli, astfel cu, cu, cu, cu știința, știind că aceste date sunt date care sunt importante pentru noi, și care sunt concludente și nu, care, care nu sunt folosite în vreun fel în scopuri publicitare. Orice altă variantă de lucru este nefezabil. Și cred că, doamnă președintă, avem cu raportul acesta un instrument care ne permite ca pe viitor lucrurile să se desfășoare mai bine. Mulțumesc. Um. So, as I said, we are voting on that. Bun. Mulțumesc că uh, votul va avea loc așadar peste câteva clipe și votul în plenară uh, va fi cândva în sesiunea din martie. What? I can't hear you. Yes, Edward, you can have the floor again. Yeah, just, just... Uh, Edward, îți dau din nou cuvântul. Vreau să răspund domnului Ciuntis. Dintre cele trei amendamente, sunt de acord cu unul. E păcat că nu am uh, nu am putut să ne întâlnim pentru a discuta despre aceste două amendamente, celelalte două amendamente, fiindcă sunt sigur, uh, dacă am fi modificat formularea, am fi ajuns la un acord eu, uh, aveam, eu m-am ocupat de avizul privind statisticile cu privire la mediul, mediul înconjurător și sunt de acord cu domnul Ciuntis, numai că formularea punea unele probleme, iar în ceea ce privește Eurostat, eu nu încerc să apăr vreo instituție sau alta, dar din câte am înțeles eu, nu aveau competențele necesare, nu i s-a dat mandatul de către Consiliu pentru a audita uh, datele privind finanțele publice. Uh, care nu au fost corecte, nu numai într-o țară, după cum am văzut. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, trecem mai departe la voturi. Și așa cum am spus la început, uh, votul privind uh, baza fiscală consolidată comună a societăților va fi amânat. S-a întâmplat ceva, Pascal? În ceea ce privește managementul calității pentru statisticile europene, un subiect foarte controversat, s-ar putea să ne descurcăm și fără cartela ta de vot, Pascal, uh, dar, uh, bineînțeles, uh, o să țin cont de faptul că nu ai cartela de vot când vom ajunge acolo. Suntem puțin înainte cu timpul, dar fiindcă am renunțat la un vot, deci trecem uh, fără probleme după acest vot uh, la uh, următorul raport. Uh, asta pentru cei care nu știați uh, cum se desfășoară lucrările noastre. Jean-Paul. Domnule președinte, îmi cer scuze că iau cuvântul pentru acest aspect, dar uh, ați putea să transmite serviciului tehnic că uh, uh nu funcționează uh, aici aparatura, nu reușesc să branșez căștile cum trebuie și aud uh, interpretarea cu intermitențe. Mulțumesc foarte mult! Avem nevoie de un uh, tehnician să-i dau una de ajutor lui Jean-Paul fiindcă are nevoie de interpretare pentru voturi. Nu, mă descurc, spune Jean-Paul Gozes. Nu am probleme cu engleza atâta timp cât votăm. La voturi înțeleg limba engleză. Bun, haideți să vedem dacă funcționează poate căștile celelalte. Okay, if I say something, are you getting in... Mă auziți? Auziți interpretarea dacă vorbesc? Poate că avem o problemă mai gravă cu aparatura lui Jean-Paul. Este vorba de sabotaj, doamnă președinte. Da, sabotaj. Da, gut. Cum me sabote mon va, mais cum plus, nu. Cu sabotajul sunt de acord, dar cu insultele nu, spune domnul Gozes. Ok. okay, do we want to test that for whether Bun. Haideți să verificăm dacă auziți interpretarea. Putem verifica? Acum se ocupă tehnicianul. Încearcă să rezolve problema. Bun, uh, mergem mai departe în timp ce se încearcă rezolvarea acestei probleme tehnice. Sunt sigură că se va întâmpla. Mai aveți și alte probleme? Îmi cer scuze, doamna președinte. Spune doamna Thyssen. Vă rog să-mi permiteți să votez fără cartela de vot, fiindcă mi-am uitat-o. Da, sigur, nicio problemă. Vom uh, ține cont de acest lucru dacă vom vota electronic. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci nu avem nevoie de textul original. 15 cu amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Sunt împreună? Bun. Amendamentul 15 vom vota singur. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul oral 1, care acopera amendamentul 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, asta în locul amendamentului 16. 17 devine caduc? Nu. 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Nu, se corectează doamna președinte. Se pare că trecem la amendamentul oral 2, care include și amendamentul 20. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 22, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru împotriva abțineri se respinge, Uh, Aliatul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru împotriva <coughs> abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru împotriva abțineri se respinge. 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliatul 8 al textului inițial pentru împotriva abțineri se adoptă, 35 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Avizul regiu 1 la 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trimitere 1 până la 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 11 pe părți, prima parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul asupra textului astfel amendat. Va trebui să numărăm, fiindcă avem câteva persoane care nu au cartele de vot. Deschidem votul electronic și după aceea adăugăm numărul de persoane fără cartele. După aceea le adăugăm adunăm. 31 de persoane au votat, închidem votul. 29 de persoane pentru, două abțineri. Câte persoane nu au cartele de vot? 1, 2, 3, 4, 5. Deci 34 pentru, două abțineri. Felicitări! So, thank you very much. That's the end of the votes. As I said, rather short because we... Am terminat cu voturile, a fost foarte scurt, dar fiindcă am amânat punctul 4, cei care trebuie să părăsească sala sunt rugați să o facă în liniște, după care trecem mai departe la punctele 6 și 7 pe ordinea de zi privind um, abuzul pe piață. Okay, thank you very much. If, if we could... Mulțumesc foarte mult. V-aș fi foarte recunoscătoare să păstrați liniștea. Vreau să dau cuvântul domnului raportor. Okay, excitement over. Okay. Doamne raportor, îmi cer scuze. Ca să fie uh, limpede cum stau lucrurile, uh, colegul nostru Clint a cerut uh, să fie prezente camerele de luat vederi, de asta sunt aici. Uh, Doamna raportor, vă dau cuvântul. Mulțumesc, uh, Sharon, și ar trebui să fac poate o scurtă trecere de vistă pentru colegii care nu au fost aici la prima dezbatere în ceea ce privește ce obiectivele acestui regulament. Este vorba de o revizuire a regulamentului din 2003 și transformarea lui într-o directivă Aici se vor uh, introduce sancțiuni pentru infracțiuni grave uh, comise cu premeditare. Se dorește armonizarea acestei situații la nivelul Uniunii Europene pentru țările care nu prevăd uh, sancțiuni pentru aceste infracțiuni. Este o, o parte a, a um, sistemului nostru de reforme și, uh, așa cum vedem, la nivelul piețelor financiare uh, care se manifestă în, în, în contextul globalizării, aceste infracțiuni s-au au sporit foarte mult. Deci, pentru a reuși să umplem lacunele din legislație în ceea ce privește uh, derivatele um, și uh, OTC-urile, operațiunile extrabursiere, încercarea de a uh, introduce oarecare certitudine juridică Acum avem această directivă privind sancțiunile uh, penale și se încearcă reducerea sarcinii povare asupra IMM-urilor. Principalele modificări ale legislației propuse de comisie se referă la sfera de aplicare, definiția uh, utilizării abuză, abuzive a informațiilor privilegiate. Deci definițiile au fost uh, discutate cu statele membre. Se încearcă prevenirea uh, abuzurilor de piață și prevenirea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate prin uh, uh prevederi legate ale informator pentru autoritățile competente și pe o listă a uh, celor care se fac vinovați de utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate. Aș dori pe scurt acum să vă vorbesc despre câteva subiecte pe care le-am discutat la masa rotundă pe 24 ianuarie cu autoritățile de reglementare naționale. Uh, și rezultatele acestei audieri, bineînțeles, vom avea în continuare un dialog atât cu autoritățile de reglementare naționale, cât și cu părțile implicate pentru a înțelege mai bine chestiunile pe care le discutăm și pentru a înțelege mai bine care sunt propune, mă scuzați, problemele ridicate dar, bineînțeles, acum uh, analizăm toate informațiile primite și cred că mai avem uh, cale lungă de bătut până la elaborarea raportului care va avea loc în timp util. În ceea ce privește sfera de aplicare, e limpede că trebuie uh, ca instrumentele financiare tranzacționate pe, pe uh, piețele extrabursiere sunt importante, iar acest lucru se regăsește la articolul 2. Definiția informațiilor relevante a fost discutată în nenumărate rânduri, uh, reprezintă o îngrijorare a părților implicate a sectorului industriei, pentru că această definiție nu include informații uh, uh, sensibile, ci informații relevante, se solicită din partea industriei eliminarea acestei noi definiții, fiindcă este prea generală. Cu toate acestea, eu um, Uh, cred că aș dori mai degrabă să ajungem uh, la un echilibru pentru ca autoritățile de reglementare să lupte mai bine împotriva abuzului de piață și să stabilim mai clar care sunt uh, informațiile relevante, informații privilegiate, fiindcă e nevoie de această definiție pentru a se combate abuzul de piață. Unii, unele părți implicate uh, au spus că nu există destule dispoziții în ceea ce privește mm, supravegherea transfrontalieră. Trebuie, într-adevăr, uh, soluționat acest lucru, fiindcă este clar că uh, cazurile de infracțiuni transfrontaliere sunt în creștere. Ni s-a pomenit, de pildă, de un caz în care uh, informația s-a dispersat în șapte state membre europene, iar întrebarea acum este cum să facem față acestei situații autoritățile de reglementare pot ele să facă față acestor activități transfrontaliere în creștere? Ce rol joacă ESMA aici? Și eh, aici aș dori să aflu părerea raportorilor din umbră înainte de a lua o hotărâre finală cu privire la acest subiect. Mai apoi, OTF-urile a fost eh, foarte clar în discuția noastră că cu cât este mai fragmentată piața, cu atât este mai eh, greu să se detecteze abuzul de piață și dacă prin prin MIFID, suntem de acord cu propunerea Comisiei de a uh, crea un nou sistem organizat de tranzacționare. Acest lucru uh, nu va duce decât la o mai mare fragmentare a pieței și va îngreuna activitatea autorităților de reglementare. Bineînțeles că vreau să există consecvență cu uh, propunerea, cu uh, directiva MIFID. Aici sunt uh, de acord să lucrez de aproape cu domnul Faber. În ceea ce privește um, o nouă categorie de sisteme organizate de tranzit. Noi nu am cerut acest lucru și nu cred că astfel se vor, vor fi înlesnite lucrurile în ceea ce privește eliminarea abuzului de piață dacă avem o structură mai fragmentată. Alte chestiuni abordate um, este vorba de tranzacționarea la frecvențe înalte. Este lesne este clar că acest lucru uh, îngreunează depistarea abuzului de piață și aici uh, raportul IOSCO uh, ne atrage atenția asupra acestui aspect uh, în ceea ce privește eficiența piețelor, integritatea și stabilitatea și rezistența piețelor. Deci, încă o dată, cred că vrem să, cred că e bine să ne aplicăm mai mult asupra acestei, acestui subiect. Nu dorim să se sporească practicile de abuzuri de piață um, prin tranzacționarea la în altă frecvență, s-ar putea totuși să fie mai greu de depisat aceste abuzuri de piață, deci iată, aș dori să mă aplic mai mult asupra acestui subiect. Bineînțeles, trebuie, să, trebuie ca această legislație să, să se bucure de mai multă protecție, dat fiind de evoluțiile te- tehnologice, iar Comisia aici uh, dorește ca uh, în cazul tranzacționării de înaltă frecvență să țină cont de quote, stuffing, layering și spoofing, uh, inundarea pieței cu un volum mai de ordine și așa mai departe. Se pare că aici se caută noi, se caută noi mecanisme pentru a face față acestor noi metode, deci trebuie să avem poate acte acte delegate noi în legislație pentru a ne asigura uh, că și aceste domenii noi sunt acoperite, uh, domenii care sporesc posibilitatea abuzurilor de piață. În ceea ce privește derogările pentru IMM-uri, uh, sunt conștient de faptul că comisia noastră a spus că avem nevoie de un regim special mai ușor pentru IMM-uri, să le permitem să Um, să respecte legislația și normele, dar nu sunt de acord cu acest uh, regim mai ușor pentru IMM-uri, fiindcă atunci IMM-uri ar putea să uh, se efecteze mai multe abuzuri de piață și să scape nepedepsite, deci nu ne dorim acest lucru, avem nevoie de un echilibru între a ne asigura că nu se pune o provară suplimentară pe umerii IMM-urilor și că nu se creează lacune pentru a încuraja abuzurile de piață. Uh, s-au mai discutat și alte aspecte în ceea ce privește competențele de cercetare, articolul 17, care uh, e vorba de aici de articolul 71 de la MIFID, unele autorități naționale sunt îngrijorate în ceea ce privește atenuarea capacităților uh, lor, competențelor lor de a accesa date importante pentru activitatea lor. Uh, știu că și Comisia Libe va fi interesată de acest subiect, care se regăsește în regulament și în MIFID, deci trebuie ca noi la comisia noastră să putem discuta acest aspect. Unele autorități de reglementare consideră că li se vor restrânge competențe în ceea ce privește accesul la informații, la, la date. Trebuie să vedem dacă așa stau lucrurile într-adevăr. Am o anumită îngrijorare și domnul Clint a vorbit despre acest lucru. Este vorba de uh, ce facem cu directorii care tranzacționează pe baza unor informații privilegiate s-a întâmplat ca uh, să existe tranzacții în, într-o companie în Marea Britanie, iar uh, această companie cunoștea, directorii cunoșteau uh, cifrele de la tranzacțiile pentru, din perioada Crăciunului și au vândut acțiunile și, mă rog, au făcut un profit uh, considerabil. La vremea aceea nu au fost uh, aduși în instanță pe o acuzație de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, fiindcă uh, considerau, fiindcă s-a spus că nu aveau acces la informații, relevan- informații relevante, și revenim la acest subiect. Nu am o, o părere clară aici, dar cred că ar trebui să avem o fereastră de tranzacționare. Directorii pot tranzacționa doar într-o anumită perioadă de timp uh, și uh, să nu poată uh, profita de pe urma unor informații pe care le știu dinainte. Dar aici trebuie să discutăm cu părțile implicate, cu sectorul respectiv, pentru a vedea cum poate fi soluționată această, această problemă uh, în regulament. După cum știți, și mărfurile sunt incluse acum. Poate că uh, nu vă surprinde acest... și poate că nu vă surprinde faptul că industria cere unele derogări și unele atenuări aici. Trebuie să ne asigurăm că MAD și MIFID reglementează adecvat acest aspect. Aceasta este părerea mea și nu numai, deci trebuie discutat acest aspect cât mai bine și mă bucur că Comisia a inclus și mărfurile. Acum directiva, uh, am dorit să intru la, aici la discuția generală privind sancțiunile nu cred că ar trebui să existe o definiție generală a sancțiunilor penale la ora actuală, fiindcă din discuțiile pe care le-am avut cu domnul comisar reiese foarte clar că este prima oară când se discută despre sancțiuni penale în acest domeniu și trebuie să îi dăm directivei posibilitatea să funcționeze puțin înainte de a crea o listă de sancțiuni. Eu nu aș vrea să fac acest lucru acum, fiindcă nu vreau să pun bețe în roata autorităților de reglementare eh, ceea ce privește folosirea eh, instrumentelor pe care le au la dispoziție, eh, dând definiții care poate nu le sunt de niciun folos acum și stabilind o listă de sancțiuni penale la nivelul Uniunii Europene. Dar, așa cum ni s-a spus, sancționarea comportamentului este un element care a fost salutat și fără să intru acum în detalii în ceea ce privește sancționarea și modul în care vor fi impuse statelor uh, impuse, uh, ideea e că aici trebuie să există oarecare flexibilitate. O să mă opresc aici, fiindcă aș dori să le dau și colegilor mei posibilitatea de a lua cuvântul și raportorilor din umbră și, bineînțeles, comisiei. Thank you very much. Uh, Mrs. Sari Asaya, you are speaking on... Vă mulțumesc foarte mult. Acum, în numele PPE-ului, doamna Iesaia, voi prezenta uh, părerea raportorului din umbră uh, din partea PPE-ului cu privire la acest raport. Cele, informațiile pe care le-am uh, primit sunt pe placul nostru. E important ca domeniul de aplicare a regulamentului să fie extins pentru ca în întreaga Europa să existe într-adevăr reguli unitare cu privire la sancțiunile și uh, uh, reglementările ce trebuie să fie respectate atunci când vine vorba despre mm, informațiile uh, privilegiate și manipularea pieței. Este important ca această directivă prevăzută să fie discutată în același timp cu uh, a doua directivă MIFID, pentru că cele două acte legislative sunt uh, interconectate. Fragmentarea comerțului ca urmare a competiției sporite și ca urmare a diferitelor modalități de comercializare în momentul de față generează o mulțime de probleme probleme care vizează, bineînțeles, și abuzul de piață. E momentul să eliminăm aceste probleme și să facem ceva chiar mai mult de atât. Au fost o serie de autieri care ne arătau că ar fi important ca în momentul de față să punem în uh, aplicare reguli unitare cu privire la supravegherea tuturor activităților comerciale. Pentru a face un astfel de sistem, bineînțeles că avem nevoie de acces la registrele de tranzacționare, dar și la tot toate celelalte registre pentru a vedea ce s-a executat și care au fost, uh, bineînțeles, comenzile. Bineînțeles că trebuie văzut cum ar putea fi implementată în practică o astfel de propunere. E clar, uh, bineînțeles că această, acest sistem ar trebui să vizeze o mulțime de aspecte ale pieței, uh, dar cu toate acestea eforturile sunt necesare. Bineînțeles că trebuie să citim cu mare atenție și să evaluăm cu mare atenție toate aspectele regulamentului, asta pentru a elimina orice fel de in- informații diferite și interpretări diferite care ar putea apărea în statele membre. În ceea ce privește directiva, dați-mi voie să fac câteva câteva remarci de ordin general. Mai întâi de toate, definiția informațiilor privilegiate. Comisia decis să extindă definiția inițială. Cum? În cazul în care informația este considerată a, fi relevantă de către potențialii uh, investitori, atunci ea trebuie să fie considerată a fi informație privilegiată din oficiu. Chiar dacă înțeleg toate dificultățile legate de această nouă definiție, eu consider că ea ar trebui să fie păstrată în regulament. De ce? Pentru că oglindește foarte bine uh, modalitățile de manipulare a pieței și modul în care ar putea fi protejată integritatea pieței. Am putea chiar extinde această definiție. Cum? oferind ex, uh, exemple spre, spre exemplu. Bineînțeles, lista de exemple nu ar trebui să fie una exhaustivă. În ceea ce privește relația dintre sancțiunile penale și cele administrative, avem în continuare nevoie de o serie de clarificări suplimentare. Trebuie să înțelegem modul în care tipul acesta de uh, sancțiuni, a, sancțiuni ar putea fi folosite în alte acte legislative, precum cele de 4 și MIFID, acte legislative care fac uh, referire la aceste sancțiuni. Bineînțeles că sancțiunile trebuie să fie uh, Uh, aplicate atât uh, în cazul tranzacțiilor naționale, cât și în cazul tranzacțiilor uh, transfrontaliere. Cam atât din partea doamnei Pitikainen. Sunt sigur, sigură că doamna va fi dispusă să colaboreze în continuare cu raportorul. Wolf, vă mulțumesc. Îi mulțumesc lui Arlin pentru modul în care a abordat această temă. Aud vierea pe care am organizat-o în 24 ianuarie cu siguranță a ajutat-o foarte mult. Toți uh, participanții la această audiere, toți actorii implicați au uh, spus că e nevoie de o prelucrare, reprelucrare a regulamentului. Acum contextul s-a schimbat, există noi platforme de com- uh, comerciale, Uh, structura piețelor este una diferită astăzi, există mai mult uh, caracter de interdependență, există mai multe capacități tehnice și, prin urmare, e clar că regulamentul nostru ar trebui să fie modificat. Interesant este însă faptul că, de data aceasta, Comisia propune modificarea sub forma unui regulament și sub forma unei directive. La Basel 3 am văzut aceeași mișcare din partea Comisiei, uh, iar uh, statele membre și actorii relevanți nu sunt prea încântați de această manieră de acțiune. Uh, actorii importanti, uh, relevanți sunt sau ar fi mai degrabă satisfăcuți de impunerea unei noi directive. Ei bine, eu personal sunt într-o totul de acord cu modificarea regulamentelor astfel încât, într-adevăr, toate dorințele noastre să fie pusă în aplicare în toate statele membre. Și uh, lucrul acesta, bineînțeles, că ar duce la crearea unui, uh, unei marje minime, dacă nu chiar inexistente, de abuz. Acum, în ceea ce privește detaliile menționate de Arlin, avem cu toții pro- problema definiției uh, informațiilor privilegiate. Nici măcar nu ne-am fi gândit că problemele vor fi atât de mari. Uh, se pare că Comisia încearcă să meargă mai departe de data aceasta decât a mers în trecut și ce se va întâmpla datorită acestei atitudini a Comisiei? vom fi obligați să creăm exemple, să creăm liste noi, ceea ce va implica, bineînțeles, un mare efort. Dar, bineînțeles, efortul acesta nu poate fi precupețit în cazul în care obiectivele rămân ale aceleași. Actorii cu care am discutat uh, ne spuneau că ar trebui poate să ne distanțăm puțin de părerea Comisiei. Dar, bine, distanțarea ar putea să genereze alte probleme. Gândiți-vă la ceea ce vorbim, ce am tot discutat despre remunerări. Uh, se prea poate ca um, a, a, deciziile noastre să, să um, sprijine și mai mult remunerarea angajaților cu ajutorul unor acțiuni. Dar bine, practic, acest instrument este unul care se bazează pe informații privilegiate, deci iată încă un exemplu pe care trebuie să-l analizăm și pe care trebuie să-l includem clar în regulamentul nostru. Asta în primul rând. În al doilea rând, tot legat de definiție, E important să ajungem la un echilibru între informațiile privilegiate și informațiile oferite ad hoc. Se să vă dau un exemplu. Avem o companie care a decis să își recumpere acțiunile. A transmis deja comanda băncilor relevante și acum se, sau dintr-o dată se constată faptul că uh, Um, societatea va, con- va fi confruntată cu pier- pierderi enorme. Din ce motiv? Pentru că cine știe ce fabrică de undeva a dat faliment. Ei bine, în acest moment, conform uh, propunerii comisiei, această societate nu va putea să storneze comanda neexecutată, dar deja transmisă. Asta pentru a nu încălca uh, legea. Deci, prin urmare, în, a, în cazul acestei societăți, uh, directorul companiei, care doar cunoaște prea bine uh, situația fabricii, va fi obligat să continue procesul de recumpărare a acțiunilor, chiar dacă știe că uh, acea companie nu va reuși niciodată să acopere costurile generate de această comandă. Deci, Iată care sunt problemele generate de definiția propunere, propusă de către Comisie. Alin mai vorbea în al treilea rând și despre acele afaceri făcute de cadrele directoare. Cred că în acest caz e important să sporim uh, volumul de informații care trebuie să fie oferite și cred că trebuie să mergem mai departe de, cei, de plafonul de 20.000 de euro care a fost uh, propus de către comisie. Eu chiar aș, aș accepta 100.000 de euro. Dacă nu, haideți să ne limităm la un minim 50.000 de euro. Și mai apoi termenul limită, propunerea Comisiei de scădere a termenului limită de la 5 la 2 zile. Ei bine, eu uh, și eu am uh, lucrat în, uh, într-un, într-o societate pe acțiuni înainte de a deveni pol, politician și ca, cu experiența mea vă pot spune că, într-adevăr, acest plafon temporal ar putea fi scăzut. Însă, cu toate acestea, am fost foarte uimit de faptul că toți actorii cu care am vorbit mi-au spus că lucrul acesta ar fi imposibil. Eu am făcut toate lucrurile acestea în două zile, dar se pare că există state uh, membre în care uh, totul, toate informațiile sau colectarea informațiilor relevante ar dura mult mai mult decât două zile. Deci, prin urmare, dacă două zile e prea puțin, e un termen prea strâns, atunci poate că am putea rediscuta termenul acesta limită și mai apoi whistleblowing, turnătorii între ghilimele. Da, înțeleg că ne dorim cu toții ca abuzul de piață să fie identificat întotdeauna, însă, cu toate acestea, dați-mi voie să mă îndoiesc că acest instrument al turnătorilor, reprezentat de turnători, ar fi într-adevăr uh, cel mai potrivit instrument pe care ar trebui să-l folosim. Pentru că, gândiți-vă, practic stimulăm pe cale financiară angajații, îi cumpărăm, le cerem în schimbul banilor informații care provin din interior, din interiorul societății uh, în care lucrează. Nu mi se pare că ar fi foarte moral. Uh, și, în uh, ultimul rând, în momentul de față, între statele membre există mari diferențe uh, Există state membre în care sancțiunile penale sunt potrivite uh, sau sunt posibile, există state membre în care aplicarea de sancțiuni penale pentru astfel de infracțiuni nu este posibilă. Uh, E nevoie de o mai bună colaborare între organele poliționești, bineînțeles, și uh, companii, însă uh, lucrul acesta nu este de realizat așa peste noapte. Bineînțeles, uh, e lăudabil obiectivul comisiei. Însă, cu toate acestea, nu știu dacă e momentul să încălcăm principiul subsidiarității și să ne implicăm atât de mult în sistemul judiciar al statelor membre. Vedeți, există o serie de întrebări care își caută răspunsul în continuare, tema e foarte intensă și sper din tot sufletul că în următoarele săptămâni vom reuși să ajungem la un consens. Aștept cu nerăbdare raportul doamnei McCarthy. Mulțumesc! Mulțumesc, Pascal! Bine, Pascal nu a ajuns. Da, asemenea antevorbitorilor mei eh, sunt și eu de părere că trebuie adresate felicitări, mai ales în numele vezilor facem acest lucru pentru această directivă și acest regulament. Uh, <clears throat> cred că într-o anumită măsură am putea merge mai departe, dar iată, deja punctul de plecare este foarte bun și prima uh, mare bătălie ar fi să fie aprobat uh, textul așa cum este, sau în mare parte. Ne felicităm mai ales pentru armonizarea în domeniul sancțiunilor, un element important al bilanțului făcut prime directive care necesita o revizuire iar um, aici avem unele elemente ale revizuirii și um, lărgirea sferei de aplicare este un pas în direcția cea bună. Uh, acest element a fost discutat în dezbaterile noastre în ceea ce privește tranzacționarea de înaltă frecvență. Unele autorități au făcut propuneri în vederea uh, unei ambiții mai mari decât propunerile comisiei, uh, să se înregistreze toate ordinele, nu, ordinele, nu doar tranzacțiile, pentru a putea depista eventuale manipulări ale pieței, uh, diferențe între ordine și tranzacții. Iată de ce am dorit să consolidăm uh, elementele acestui uh, uh, text care se refereau la tranzacționarea de înaltă frecvență, îndreptându-ne către o mai mare acoperire, nu numai a tranzacțiilor, uh, contra argumentul avansat reprezintă costurile sporite, dacă punem la punct un sistem, bineînțeles, sunt costuri aferente și eh, pentru a, ca acest sistem să fie supravegheat în mod adecvat, costurile sunt și aici eh, suplimentare. Eh, nu putem să, să investim într-un sistem toate bune și frumoase, dar după aceea să uh, Uh, nu ne mai permitem să investim uh, în sisteme de supraveghere. Criza ne-a învățat că trebuie ca autoritățile de supraveghere să beneficieze de toate informațiile de care au nevoie, iar aici este vorba de informații necesare, dat fiind um, frecvența, da, dat fiind uh, locul pe care îl ocupă um, în alt, aceste tranzacții de înaltă frecvență. Acum, în ceea ce privește acești acești whistleblowers, uh, informatori, noi considerăm că este vorba despre un element de reglementare foarte important, fiindcă există reguli, există autorități publice care încearcă să supravegheze și mai apoi există actorii individuali care la un moment ar putea să nu mai dorească să respecte regulile, iar uh, să nu mai joace acest joc și în momentul în care vor, dorea, vor dori să destăinuie informații, trebuie să se bucure de protecție, iar aici trebuie să avem un, un sistem bine pus uh, la punct de protecție direcție, iar aici să implicăm ESMA, uh, uh, lucru ce nu este prevăzut în uh, documentul comisiei. Apoi, în ceea ce privește <clears throat> ceea ce privește trading proprietor, în ceea ce privește directorii companiilor, a băncilor, aceștia tranzacționau altfel decât uh, își sfătuiau clienții, bineînțeles putem vedea care sunt măsurile ce pot fi luate, care este nivelul de transparență necesar pentru a evita astfel de comportamente. Am uh, dorit și aici să se facă propuneri care să depășească textul comisiei, iar apoi în ceea ce privește sancțiunile, Uh, sancțiunile aplicate uh, celor care se fac vinovați de aceste abuzuri ale pieței, um, experiența ne-a arătat că unii uh, trebuie să plătească, sunt supuși unor, unor sancțiuni financiare, dar până la urmă rămân în joc și aceste amenzi, aceste sancțiuni, sancțiuni financiare nu sunt suficiente, nu au un efect de descurajare uh, descurajare uh, suficient, deci uh, poate că ar trebui să existe și o, o interdicție a uh, desfășurării meseriei, în momentul în care se, o persoană se face vinovată de astfel de infracțiuni, nu îi se poate permite persoanele în cauză să-și desfășoare în continuare profesia la o altă bancă, la un alt angajator. Iată, deci, care este părerea noastră privire la acest text, care, încă de la plecare, este foarte interesant. Uh, Mulțumesc foarte mult. Doar eu am mai rămas pe lista celor care doresc să intervină. Nu știu. Silvi, vrei să intervii acum? Sunt de acord cu multe dintre cele tocmai spuse de către Pascal. Și uh, eu consider că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a elimina cazurile de abuz de piață. La audiere au existat o serie de persoane care spuneau că există îndoieli cu privire la plafoanele sau cazurile, numărul de cazuri de abuz de piață. Există multe persoane care consideră că aceste cazuri sunt uh, de dreptul minoritare. Însă, într-un articol din Financial Times se arată clar că în Regatul Unit, în cazul uh, unei treimi dintre fuziuni, există suspiciuni. Deci mi se pare că numărul de cazuri uh, este mult mai mare decât am fi crezut vreodată și cu cât reglementăm situația mai repede, cu atât mai bine. Cred că problema legată de directori și acțiuni uh, e o problemă foarte complicată. Gândiți-vă la diferitele uh, Uh, tipuri de societăți cu care suntem confruntați. Gândiți-vă, există o, o serie de entități mai mici în care ți-ai dori ca directorul să fie deținător de acțiuni, însă, pe de altă parte, mai există și com- concernele, băncile, etc. și în cazul acestora nu cred că ar fi de dorit ca directorul să fie un acționar puternic și tocmai această temă am tratat-o în uh, directiva privind uh, cerințele de capital. Ne doream prin uh, respectiva, respectiva, respectivul uh, regulament să eliminăm practic cazurile în care directorii își asumă mari profituri în detrimentul uh, celorlaltor acționari. Bineînțeles, directorii care dețin un pachet mare de acțiuni. Deci am putea discuta această temă în paralel cu cerințele de capital. Cred că dacă există îndoieli uh, atunci, cu privire la o acțiune, atunci ar fi mai bine să nu demarezi respectiva acțiune. În Statele Unite a existat o mulțime de acțiuni care, și cazuri care ne-au uh, arătat că nu e neapărat uh, acceptabil ca informațiile, într-adevăr, să, să fie uh, Uh, dispersate uh, de oricine sau să fie dispersate în orice, uh, în orice caz sau pur și simplu. Bineînțeles că mm, tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că informațiile care, care sunt sau că nu se mai, că nu mai sunt difuzate informații pentru a nu ne pune în situația de a încerca să dispunem sau să decidem în ce măsură respectivele informații sunt relevante sau, uh, sau nu. În ceea ce privește algoritmii, da, o temă foarte interesantă. Nu știu uh, anulările, nu știu în ce măsură pot faci, fi făcute prin intermediul algoritmilor, dar uh, taxa pe tranzacția financiară este direct implicată în discuția cu privire la algoritmi. Deci, vedeți că Calea prezentată în uh, raport sau în documente e una care trebuie să fie explorată. În orice caz, anulările în scopul abuzului trebuie să fie bine evaluate de către noi, asta pentru a ne maximiza rata succesului. Ei bine, cam atât din partea mea. Silvi, dacă dorești să intervii. Doar pe scurt, o remarcă de ordin general. Aș dori să solicit raportorilor din umbră să țină cont de consecvență în momentul în care am creat această autoritate de, de supraveghe supraveghere și ce am vrut să, ce obiective am avut atunci, fiindcă am avut niște obiective atunci, iar în discuțiile pe marginea EMIR am dat seama că s-ar putea să se piardă din vedere aspectele de ansamblu în momentul în care ne concentrăm asupra detaliilor. Vreau să vă reamintesc că trebuie să dăm dovadă de consecvență față de ce am hotărât înainte, fiindcă aceasta este o dovadă de forță. Noi am dorit să existe un uh, control um, um, al uh, acestor uh, probleme și infracțiuni la nivel european uh, Uh, și o autoritate de supraveghere. Vă mulțumesc! Um, Bun. Comisia este aici. Colegul Fabregas este aici și cred că este momentul oportun să intervii. După care vom da cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc doamnă președinte, spune doamna Fabregas. Mulțumesc și pentru această dezbatere constructivă care respectă filozofia din spatele propunerii comisiei aceea de a întări cadrul. Știți foarte bine că suntem perfect aliniați și cu principiile de la Rosière și cu angajamentele G20 în materia Single Rulebook, în sensul de a întări, de a consolida regulile. Pentru că a transforma o directivă într-un regulament înseamnă automat că nu va mai exista posibilitatea gold plating-ului la nivelul statelor membre, ceea ce înseamnă că definițiile vor fi regândite, pentru că până acum acestea nu erau foarte clare. Acestea trebuie să fie specificate și mai mult pentru a obține în cele din urmă un text care să ne ajute să evităm uh, să, să avem un, uh, o situație concurențială echitabilă și să ajungem la arbitraj dacă este cazul. Este foarte important în același timp să existe o consistență în uh, revizuirile MIFID și MAD, pentru că ambele își propun să garanteze eficiența și integritatea piețelor financiare. Deci trebuie să existe o coerență maximă între cele două în ceea ce privește obiectivele și principiile. Și ceea ce vă pot spune este că noi depunem toate eforturile pentru ca acest lucru să se întâmple. Aș mai dori să comentez trei aspecte. Mai întâi aș dori să mă refer la supravegherea transfrontalieră prin intermediul platformelor de tranzacționare. Am analizat această perspectivă, dar am, ne-am lovit de anumite probleme la nivelul interoperabilității sistemelor dar bineînțeles că suntem uh, cât se poate de deschiși vis-a-vis -vis de potențiala îmbunătățire a textului pentru a spori posibilitățile juridice pe care le avem. Apoi, chestiunea nebis in idem. S-a spus faptul că principiul nebis in idem în cazul situațiilor transfrontaliere trebuie să fie respectat, dar uh, nu am menționat aplicarea acestuia la nivel național, dar bineînțeles că trebuie să înțelegem faptul că în momentul în care într-un stat membru se aplică o sancțiune penală ca urmare a comiterei unei infracțiuni de către o persoană, acea infracțiune nu va fi sancționată decât o dată, deci printr-o unică sancțiune, fie ea administrativă ori penală. În cazul acesta, acest principiu trebuie să fie înțeles de la caz la caz, în fiecare caz în parte și trebuie să fie respectat la nivel național, acolo unde autoritatea competentă va avea posibilitatea să evite dubla aplicare a unei sancțiuni în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale și cu alte instrumente de protejare a drepturilor omului. Celălalt element se referă la măsurile de nivel 2 și asta pentru că am fost întrebați cum acest nou cadru îl va înlocui pe cel vechi. Vă pot spune că intenția noastră este ca acest regulament să intre în vigoare doar în momentul în care toate măsurile de nivel 2, deci toate actele delegate, vor fi fost adoptate de comisie și odată ce toate standardele tehnice există. Astfel va fi înlocuit sistemul. Închei prin a spune că abia așteptăm să continuăm dezbaterile în cadrul acestor negocieri și să atingem un consens asupra acestui text care cu siguranță va consolida regulamentul, va îmbunătăți integritatea de piață, va îmbunătăți prote- protecția investitorilor și va crea un cadru concurențial echitabil la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult, Arlene. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru comentarii, comentarii care au fost cât se poate de utile. Silvii, dar îmi voie să te asigur că în, uh, la masa rotundă am discutat și s-a discutat foarte clar despre felul în care vom coopera cu cei de la comisie și s-a spus foarte bine că vom avea un, un, un rol orizontal, nu, nu știm exact cum ne vom asuma acest rol, dar ni-l vom asuma. doamnă Petecanen, uh, aceasta este o chestiune care a fost deja uh, semnalată. Vom vedea cum o rezolvăm în cazul uh, situațiilor transfrontaliere, unde avem nevoie de un acces rapid la informațiile relevante. Nu va fi deloc ușor, dar vom face această analiză să vedem cum se poate rezolva problema. În ceea ce privește propunerea domnului Clintz, Într-adevăr, trebuie să fim uh, fermi și mi s-a părut foarte interesant faptul că uh, la întâlnirea la nivel național, la masa rotundă, s-a spus că dacă statele membre vor să meargă mai departe decât prevede legislația europeană, o pot face. Deci nivelul de protecție poate, fără nicio problemă, să fie mai mare decât cel prevăzut în legislația europeană, poate fi mai sofisticat deci eu sunt în uh, favoarea acestei idei de a avea un regulament cât se poate de puternic. În ceea ce privește informațiile privilegiate, acestea trebuie să fie uh, analizate îndeaproape vis-a-vis -vis de răscumpărarea acțiunilor de către societăți. Cred că acoperim și această situație, dar trebuie să verific, pentru că nu sunt sigură deloc, dar cred că acest lucru este permis de regulament termenul de 5 zile, după cum am spus, uh, aș dori să știu de ce nu este posibil să se facă în două zile, pentru că dacă există un motiv valabil, atunci da, uh, îmi dau seama că putem crea dificultăți, dar uh, nu prea accept acest, această teză că nu poate fi făcut acest lucru fără un argument. Măcar haideți să ne propunem un target de două zile și dacă nu se poate, atunci să extindem termenul. În ceea ce privește whistleblowing-ul, informarea, informatorii, turnătorii, cum doriți să le spuneți. Dacă vă uitați uh, în Financial Times astăzi, veți vedea că SUA sunt foarte uh, bune la acest capitol pentru că au un sistem de whistlebloweri foarte buni care sunt dispuși să depună mărturie împotriva șefilor lor. Sunt întrebat adesea de jurnaliști de ce uh, de ce nu avem suficiente acțiuni în justiție împotriva acestor persoane în Europa, dacă ar, abuzurile ar fi mai puține decât în SUA și așa mai departe? Oricum, e clar, este o problemă serioasă, trebuie să o analizăm și trebuie să o, o privim în acest context. Nu cred că trebuie să ne facem griji în privința încălcării subsidiarității, dar este foarte important să avem sancțiuni penale, pentru că dacă ne uităm din nou spre Statele Unite ale Americii, vedem că Departamentul de Justiție uh, reușește prin intermediul sancțiunilor penale să obțină rezultatele dorite. Amenință cu închisoarea și obține informația. Există și acele DPAs, Deferred Prosecution Agreements, și acest lucru presupune ca persoana să nu fie urmărită în schimb să-i se aplice o amendă foarte mare dacă, fără, fără să mai trebuiască să meargă la închisoare, dacă însă este de acord să ofere aceste informații privilegiate. Într-adevăr, sancțiunea penală poate să aibă un uh, caracter uh, disuasiv, dar nu trebuie neapărat să fie folosită. Cert este că trebuie să aliniem aceste piese legislative uh, fără însă a intra prea mult în detalii, pentru că ne trebuie un set flexibil de instrumente. Știți că în Germania, de exemplu, Curtea Constituțională trebuie să accepte amendamentele făcute la nivel național, în cadrul legislației naționale. Și nu trebuie să supra-împovorăm acest text, pentru că oricum va fi greu să acceptăm toate amendamentele. Ce ziceți de pragul de la 20.000 la 50.000? Mă refer la plan, la plafon, la acea limită de 20.000. Bineînțeles, dacă aveți idei, spune doamna raportor, le ascult cu plăcere. O mică remarcă. Eu nu doream să spun că nu veți fi coerentă și că lucrările acestui Parlament nu vor fi consecvente cu ceea ce am făcut până acum, dar în discuțiile la nivelul trialogului statele membre nu prea respectă ceea ce s-a uh, adoptat în 2010. Deci ce spuneam eu se referă mai puțin la lucrările acestui Parlament și la ultima fază despre care am vorbit. Bun, dar nu este treaba noastră, spune doamna raportor. Nu este, nu este, spune doamna Gular, dar uh, am mare încredere în mine, în dumneavoastră că veți rezolva problema. I've got one question, which... Președintele, am o întrebare, nu știu dacă Comisia va fi în măsură să răspundă sau nu, uh, vis-a-vis -vis de acele DPAs, deferred prosecution. Dacă dorim să avem aceste opțiuni și în Europa, atunci trebuie să avem grijă să facem alegerea potrivită între sancțiunile penale și sancțiunile administrative, nu-i așa? Nu, ce spuneam eu, Sharon, este că avem nevoie de ambele posibilități. Deci trebuie să avem flexibilitate maximă pentru a aplica aceste sancțiuni de la caz la caz. avem nevoie de un set flexibil de instrumente pentru a putea face acest lucru. Bun, mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor, spune doamna președinte. Am un uh, proiect de calendar, depinde foarte mult și de doamna raportor, dar cert este că în 26 martie vom uh, avea deadline, uh, vom face dezbaterile, în 24 aprilie deadline-ul pentru amendamente și în uh, mai în mai și în iulie vom desfășura dezbaterile pentru o plenară în septembrie. Raportul însă va fi dezbătut din nou în martie, nu-i așa? Da. Bun, următorul punct de pe ordinea de zi este audierea publică privind propunerea de taxe pe tranzacțiile financiare, dar de vreme ce acest lucru nu trebuie să aibă loc înainte de orele 17, vă propun să luăm acum o pauză de o jumătate de oră înainte să continuăm. Dacă nu cumva se opune cineva. Nu cred. Haideți să facem o pauză de 30 de minute așadar. Abdurrahman. Buenas tardes, señores y señoras. Bună ziua, domnilor și domnilor. Continuăm lucrările noastre. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Audierea publică privind propunerea pentru o taxă pe tranzacțiile financiare. După cum știți cu toții, această audiere publică este o consecință a propunerii din partea Comisiei pe marginea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Astăzi ne propunem să stabilim care sunt bazele unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare și, de asemenea, să stabilim care sunt instrumentele pe care le putem folosi pentru a percepe o astfel de taxă și cum definim persoanele care sunt însărcinate cu această misiune. Apoi vom dezbate rata, uh, cota unei asemenea taxe în cadrul dezbaterilor noastre și vom analiza de asemenea impactul economic și financiar pe care o astfel de taxă l-ar putea avea asupra economiei. După cum știți cu toții, avem patru vorbitori pe programul nostru. Fiecare dintre aceștia va vorbi preț de șapte minute, după care vom trece la dezbaterea propriu-zisă, înainte de a asculta care sunt concluziile doamnei Podimata pe marginea acestui raport. Primul care va lua cuvântul este Avinaș Perso, CEO la Intelligence Capital. De fapt, președinte la Intelligence Capital. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor! Fundalul remarcilor mele este faptul că prima parte a carierei mele am petrecut-o ca senior executive la JP Morgan, UPS și alții. Am ajuns la taxa pe tranzacții financiare, ascultând argumentele opozanților ei, și dându-mi seama că aceste argumente nu prea corespund realității, dat fiind background-ul meu. Unii spun că această taxă este o nouă idee nebunească din partea liderilor europeni care uh, prevestește Armagedonul financiar. Spun aceștia că vor, această taxă va distruge lichiditățile, că va uh, împiedica recuperarea noastră economică. De fapt, această taxă este mai fezabilă decât ar vrea unii să credem și, precum orice altă taxă, poate fi stabilită bine sau rău. Și dacă este stabilită bine, atunci aceasta poate induce o serie întreagă de beneficii. Cei care se opun acestei taxe doresc ca dumneavoastră să credeți că cei care o susțin sunt ușor duși și că sunt desprinși de realitățile lumii noastre. Și de aceea eu am venit aici să vă spun că această taxă are un pedigree foarte bun. Keynes este cel care a propus această taxă în teoria generală. Tobin, de asemenea, un laureat Nobel, în 1971, în momentul destrămării sistemului Bretton Woods, a prevestit, a vorbit despre o astfel de taxă. De asemenea, Lord Turner a consternat bancherii britanici sugerând că această taxă ar fi o idee bună. Date fiind toate aceste propuneri, mulți spun că o astfel de taxă ar fi foarte bună în teorie, dar că nu ar fi fezabilă în practică. S-a trecut de la controlul strict al uh, platformelor de tranzacționare la noi platforme, la cyber platforme, în cadrul cărora tranzacțiile pot fi făcute la costuri foarte, foarte mici, cu câteva clicuri doar. Imaginea este una foarte bună și cunosc argumentul foarte bine pentru că și eu cândva l-am folosit. Dar această logică este înfrântă și este înfrânt și argumentul Regatului Unit, spunând că această taxă este eficientă doar dacă este una globală. Și acest lucru se explică prin faptul că o astfel de taxă poate funcționa de una singură, fără vreo limitare, dacă aceasta, aceasta este acceptată de cel mai mare centru financiar al lumii, Regatul Unit. Din 1986, 86, guvernul, în mod unilateral, a perceput o taxă echivalentă de 0,5% pe tranzacțiile financiare. Și fără să updateze această taxă să, ca să țină cont de obligațiuni sau de produse derivate, s-a trecut la alte inovări pentru a îmbunătăți competitivitatea sistemului nostru. Din această taxă rezultă 5 miliarde de dolari anual. În Suedia, o asemenea taxă a fost introdusă în 1984 și nu a funcționat, dar taxa aceasta funcționează pentru că nu, are, nu ține cont de domiciliul fiscal. Important este faptul că dacă taxa nu este plătită, tranzacția nu este valabilă din punct de vedere juridic. Astfel încât riscurile nu pot fi asumate. 40% din această taxă, Stamp Duty Reserve Tax, este plătită de cetățenii străini. The exit, this tax... Astfel, prin această taxă se obțin venituri din partea străinilor mai mult decât prin orice alte taxe sau impozite. Londra nu este de altfel singurul loc în care se percepe o astfel de taxă. Unul din centrele Uh, cele mai inovatoare, precum Mumbai, Hong Kong, Seul, Johannesburg, uh, Taipei și altele, uh, percep aceleași taxe. În total, 23 de miliarde de dolari zilnic. Deci asta nu este o profeție, nu este o teorie, ci zilnic se colectează aceste taxe. Ceea ce cifra nu include taxele și pe tranzacții care sunt prescrise de autoritățile de reglementare, cum ar fi cele din Statele Unite, de pildă. Toate taxele, până la urmă, sunt uh, un stimulent pentru evitarea lor, într-adevăr. De aceea, acestea, ta, aceste taxe pe tranzacțiile financiare trebuie să fie modeste și trebuie să includă cât se poate de multe instrumente de tranzacții financiare cu putință. Uh, trebuie să fim așadar uh, uh, simpli în formularea acestor taxe și de aceea Comisia ar trebui să reconsidere proiectul său inițial în foarte multe privințe. Acum s-a pierdut argumentul fezabilității și atunci bancherii au venit cu uh, un argument evocativ, cel al lichidităților, mai ales în contextul uh, crizei actuale. Oponenții acestor tranzacții sunt cei care sunt implicați în tranzacțiile de înaltă frecvență, adică uh, fonduri de investiții uh, uh, sunt unele care acționează cu o volatilitate mult mai mare decât, de exemplu, fondurile de pensii sau asigurătorii privați. Da? De exemplu, în cazul Uh, uh, asigurătorilor, uh, frecvența este de cumpărare sau răscumpărare este de cel puțin 2 ani. Da? Dacă s-ar aplica pe toate tranzacțiile aceste taxe, atunci grosul uh, taxelor ar fi plătite nu de beneficiarii polițelor de asigurări de pensii, ci de aceia care tranzacționează cu frecvență înaltă. Sigur că trebuie impusă această eh, frecvență cu oarecare progresivitate. Eu cred că este înșelător să credem că acest lucru eh, afectează lichiditatea, pentru că alte eh, elemente influențează lichiditatea încă mult înainte acestei taxe. Deci, în timpul în crizei, Eh, sigur că toată lumea încearcă să scoată lichiditatea din mediul de afaceri și să fugă cu ea într-un loc sigur, așa cum am văzut, de exemplu, și în 6 mai 2010 în, 2000, în New York. Dacă taxa ar Uh, limita aceste tranzacții cu o altă frecvență, atunci chiar s-ar crea un bonus, un beneficiu real în economia reală. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum timp de șapte minute are cuvântul domnul Sonic Kapoor, managing director la Redefine, un think tank internațional. Șapte minute, vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Este întotdeauna un risc să, să urmezi după, dom- după domnul Perso, fiindcă nu mai ai ce să spui, dar o să mă lansez totuși. Care uh, este scopul, care sunt scopurile acestei discuții privind taxa pe tranzacții financiare, TTF-ul? Uh, avem mai multe. În primul rând, uh, să colectăm venituri din partea sectorului financiar, care trebuie să-și aducă o contribuție potrivită. Uh, în uh, al doilea uh, lucru pe fondul măsurilor de, măsurilor de austeritate trebuie să vedem uh, cum ne putem aduce contribuția la atingerea obiectivelor privind schimbările climatice și așa mai departe. Și un al treilea obiectiv îl reprezintă îmbunătățirea fun- funcționării pieței financiare și un al patrulea scop îl reprezintă uh, scăderea uh, posibilității de a se repeta o, o asemenea criză. Uh, aceste scopuri pot fi atinse cu o taxă bine pusă la punct și haideți să vă prezint structura de care va fi nevoie pentru această taxă și care sunt diferențele față de propunerea comisiei. Propunerea comisiei este bună în ceea ce privește sfera de aplicare largă a instrumentelor și instituțiilor financiare care se regăsesc în aceasta. În ceea ce privește Uh, principiul folosit în propunerea Comisiei. Dacă, dacă ne gândim, uh, dacă percepem lucrurile la nivel uh, mondial, acesta ar putea funcționa, dar la nivel european nu va fi atât de eficient și cu atât mai puțin eficient va deveni cu cât nivelul va scădea, cu cât vom ajunge mai aproape de nivelul național. Dat fiind uh, că nu există prea multă voință politică în multe țări în ceea ce privește sprijinul acordat uh, acestei țări. Uh, chiar uh, o țară ar putea să-și folosească dreptul de veto în acest sens. Ar putea să ar fi mai bine să ne gândim și la alternative. Și ce a spus antevorbitorul meu este foarte relevant în ceea ce privește această taxă judiciară de timbru. Noi am propus acest lucru până acum. Este vorba de Uh, aplicarea juridică directă a uh, acestor tranzacții. Acest principiu se aplică în uh, Europa, în, mă scuzați, în economia reală, ca avea temtor. În momentul în care cumperi o mașină furată, pozit, poliția are dreptul să ți-o confiște chiar dacă ai cumpărat-o uh, fără cunoștință de cauză. Același lucru se aplică și taxelor pe tranzacții financiare, ceea ce înseamnă că uh, eu, dacă doresc să evit uh, taxele, uh, dacă aș dori să cumpăr acțiuni de la un fond speculativ uh, asupra cărora există unele bănuieli, unele îndoieli în ceea ce privește plătirea taxelor și dacă am o alternativă a unor instituții unde este clar că lucrurile s-au făcut ca la carte, e bine, riscurile unei tranzacții dubioase ar fi atât de mari încât eu nici măcar nu aș lua în calcul acest lucru. Deci această metodă este foarte importantă în ceea ce privește structura acestui impozit și chiar dacă Parlamentul uh, dorește să aplice principiul rezidenței, acesta trebuie să fie un principiu care, se, uh, care să însoțească și care merg uh, foarte bine mână în mână. În ceea ce privește scutirile a derogările acordate intermediarilor. Propunerea comisiei nu prevede aceste derogări, iar adesea uh, se spune, și eu am spus același, acest lucru în același timp, în, în nenumărate rânduri, uh, am, am referit la faptul că um, această taxă judiciară de timbru uh, britanică uh, funcționează bine. Chiar dacă structura sa nu este foarte bine pusă la punct, fiindcă povara cade pe umerii uh, utilizatorilor, uh, cade pe umerii uh, utilizatorilor finali, însă intermediarii sunt scutiți uh, Uh, o structură mult mai bună, care s-ar putea regăsi și în uh, propunerea comisiei, ar fi o, un nivel mai redus al taxei la nivel uniform, fiindcă la ora actuală fondurile de pensii uh, în Marea Britanie plătesc acest impozit, dar cei care fac tranzacții cu frecvență înaltă nu plătesc această taxă judiciară de timbru. Deci am, am putea să adaptăm aceste lucruri. Un lucru foarte important al propunerii comisiei este faptul că abordarea actuală este uh, mult prea puțin flexibilă și nu ține cont de diferențe de funcționare ale piețelor financiare și faptul că uh, realitatea economică a tranzacțiilor este și ea diferită, uh, iar uh, cotele, nivelurile uh, taxei trebuie să fie adaptate. Abordarea actuală se concentrează pe generarea de venituri. Noi propunem o abordare mai sofisticată, mai bine diferențiată, unde se pune accentul pe un obiectiv de reglementare, și anume îmbunătățirea piețelor financiare, încercându-se reducerea riscurilor sistemice. Iar astfel, rezultatul acestor acțiuni uh, îl vor reprezenta veniturile. Deci, uh, dacă avem două tranzacții de derivative, una uh, în piața extrabursieră și cealaltă nu, atunci uh, una va aduce cu sine mai multe riscuri sistemice. Dacă avem de ales între, dacă avem două tranzacții, una mai simplă, una mai complexă, avem un risc mai mare aferent celei complexe. Între piețele de acțiuni și piețele de obligațiuni, trebuie să se țină cont de faptul că acțiunile care au un uh, ciclu de viață infinit sunt mult mai volatile, deci uh, pot să fie mai riscante decât uh, piețele de obligațiuni, unde se face o distinție foarte clară între obligațiunile cu o maturitate mai lungă și cele cu o maturitate mai scurtă, fiindcă rata dobânzii este diferită. Iar astfel, aplicarea unei taxe naționale nu are sens. Se pot calcula uh, swapurile pe baza formulei uh, delta. Cât de mult variază uh, prețul derivativelor dacă se, se schimbă prețul cu unitate? Și la uh, opțiuni se poate aplica acesta, același calcul. O să fac o propunere Parlamentului cu detaliile acestei propuneri. Uh, Uh, conchid uh, menționând două aspecte. În primul rând, uh, unele dintre criticile făcute acestui impozit. Creșterea economică va avea de suferit. Întrebarea care ar trebui să se pună este nu dacă sporirea impozitelor cu 50 miliarde de euro va afecta creșterea economică. Întrebarea este care este um, uh, modul uh, de a strânge 50 de milioane de miliarde de euro în Uniunea Europeană la ora actuală, fără a perturba prea mult uh, creșterea economică. Deci, cred că taxa pe tranzacții financiare ar fi răspunsul cel bun, nu creșterea TVA-ului și așa mai departe. Apoi, în momentul în care se, uh, se ridică astfel de critici, trebuie să ne Uh, amintim că piețele de uh, acțiuni nu își aduc contribuția la uh, generarea de capital, ci invers. Au acțiunea lor este inversă. În ceea, și același lucru este valabil pentru piețele de obligațiuni. Creditele pentru companii sunt mult mai folosite în Uniunea Europeană, deci impactul asupra costului capitalului este minim iar uh, apoi, în ceea ce privește tranzacțiile în altă frecvență, aș dori să vă spun că uh, lichiditățile aduse de acestea care îți dau uh, iluzia siguranței uh, este falsă. Lichiditățile trebuie să vină din, de la mai mulți actori de pe piață. În momentul în care 60-70% uh, din tranzacții sunt efectuate de uh, actori care acționează la fel, Uh, nu se creează lichiditate, nu se creează diversitate, iar uh, fondurile de pensii plătesc mai mult acum la nivelul costurilor de tranzacții decât până acum, chiar dacă tranzacțiile individual sunt mai ieftine, se plătește mai mult pentru ele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Stephanie Griffith Jones, director de program privind piețele, piețele financiare. Aveți șapte minute. Great privilege to be talking to the European Parliament. Vă mulțumesc foarte mult. E un privilegiu pentru mine să vorbesc în fața Parlamentului European despre această temă deosebit de importantă și anume taxa pe tranzacția financiară. Cred că a venit timpul. Asta în esență. Acest subiect a fost discutat de-a lungul deceniilor. După cum ne-a arătat prea bine Avinaș, această taxă a fost o idee a lui Keynes însă relevanța taxei a crescut în special în situația actuală. Care sunt uh, avantajele acestei uh, taxe? veniturile sporite, acumulate, într-o perioadă în care multe state membre se confruntă cu deficite, deficite bugetare sporite. TTF-ul poate fi folosit, folosită total sau parțial pentru consolidarea ființ, uh, fiscală. Acesta este un obiectiv de dorit, după cum prea bine a arătat Comisia Europeană. Bineînțeles, atingerea acestui obiectiv ar scădea nivelul dobânzilor impuse statelor și, de asemenea, ar putea ajuta la scoaterea din criza a statelor membre. Și, de asemenea, ar putea impulsiona investitorii privați. Un alt avantaj al TTF-ului, un avantaj foarte important în contextul actual european, caracterizat prin uh, șomaj ridicat și uh, uh recesiune economic, uh, economică. Așadar, în acest context, din care nu trebuie să uităm uh, criteriile de mediu, este acela că TTF-ul poate fi folosit de Uniunea Europeană sau de statele membre pentru investiții sporite în tehnologii verzi, în energie regenerabilă sau pot, veniturile obținute din uh, TTF ar putea fi folosite pentru a stimula inovația în rândul IMM-urilor. Toate aceste măsuri ar putea avea efect, efecte pe termen scurt, dar și pe termen lung. Dacă aceste resurse ar fi folosite, spre exemplu, pentru creșterea capitalului Băncii Europene de Investiții, efectul de pâr- pârghie realizat astfel ar putea avea un impact mai mare asupra uh, creșterii. Și mă refer aici la creditele, la creșterea creditelor oferite uh, Uh, creditori, uh, interesaților privați. Vedeți că această taxă ar putea genera resurse suplimentare care ar putea fi folosite pentru îmbunătățirea situației la nivel economic. O un avantaj al TTF-ului ar fi acela că odată cu instaurarea ei s-ar putea scădea celelalte taxe. Raportul uh, Comisiei ne arată că rata de progresie a TTF-ului este mai mare decât a altor taxe. Asta înseamnă că ce se va uh, întâmpla vor fi ajutate, practic, gospodăriile sărace. De ce? Pentru că gospodăriile sărace sunt cele care cheltuie cea mai mare proporție din uh, veniturile pe care le obțin pentru achitarea anumitor uh, taxe. Dacă, așadar, instaurarea taxei pe tranzacția financiară ar duce la scăderea uh, celorlalte taxe, precum taxa pe venituri, cererea agregată ar crește, pentru că veniturile gospodăriilor ar crește. De asemenea, un alt avantaj al TTF-ului este acela că doar anumite categorii ar fi obligate să achide acest, această taxă uh, care sunt categoriile vizate, uh, cei uh, cu o înaltă frecvență, cei care fac, cei care comercializează instrumente financiare cu o înaltă frecvență. Un argument anti-TTF ar fi acela că ar uh, influența într-o manieră negativă creșterea. S-a tot vorbit despre uh, lichiditate și despre alte uh, contraargumente, iar acum s-a ajuns și la un al treilea contraargument important și anume efectul negativ al TTF-ului asupra creșterii. Ei bine, noi am făcut un studiu care ne arată cât se poate declar că TTF-ul ar putea duce la creșterea PIB-ului pe lângă toate celelalte avantaje pe care le-am menționat menționat. Modelul inițial al uh, Comisiei a calculat o scădere a PIB-ului pe termen lung cu minus 0,5%. Uh, Însă acest uh, raport al Comisiei a fost reactualizat pornind de la de uh, informațiile pe care tocmai ni le-a oferit uh, domnul Capur. De fapt, conform acestui nou raport, doar 50% dintre companiile europene ar fi într-adevăr afectate de către, doar 15% îmi cer scuze, ar fi, activ, ar fi uh, influențate într-o manieră negativă de introducerea acestei taxe pe tranzacție financiară. Deci, vedeți că, prin urmare, doar o mică proporție dintre com- companiile europene ar fi într-adevăr afectate. Și vedeți că în acest context uh, af- efectul negativ al taxei asupra creșterii economice este absolut neglijabil, unul de 0,2% după estimările comisiei. Cu toate acestea există și, o al- și alți factori menționați în studiu, și anume reducerea acelor uh, Um, comercianți cu înaltă frecvență ar fi una dintre, unul dintre efectele TTF-ului și vedeți că reducerea acestei categorii de comercianți, bineînțeles că nu ar duce nici pe departe la o scădere economică. Deci vedeți, uh, din nou, avantajul, un nou avantaj al TTF-ului. Comisia susține că doar minus 0,1% de creștere ar putea fi generate de implementarea unei taxe pe tranzacția financiară. Însă toate aceste estimări, toate aceste studii uită faptul că o taxă pe tranzacția financiară ar duce la scăderea riscului sistemic în economii, ar duce la scăderea riscului uh, ocurenței unor crize financiare. Bineînțeles că nu doar taxa pe tranzacția financiară ar putea avea acest efect atâta timp cât nu există și uh, o guvernanță macroprudențială și o scădere prin reglementări al, ale Um, tuturor acțiunilor comerciale speculative. Dar, prin uh, scăderea numărului de comerciali cu o înaltă frecvență, uh, taxa pe tranzacția financiară ar contribui la rândul uh, său la păstrarea stabilității economice. Există o mulțime de economii, economiști care spun că după o criză, de obicei, economia scade cu, 0, cu dacă TTF-ul ar reduce riscul uh, crizelor viitoare cu doar 5%, gândiți-vă care ar fi uh, Efectul pe termen lung, efectul pozitiv, acesta ar fi unul de 0,35%. Dacă comparăm studiile comisiei și rezultatele obținute de către comisie cu toate efectele pozitive ale TTF-ului asupra creșterii, vedem că am uh, reușit să obținem un 0,25% în plus la nivelul creșterii. Însă, bineînțeles că nu trebuie să uităm și alte aspecte ale TTF-ului. Și anume, după cum Tobin spunea, TTF-ul scade veniturile în sistemul uh, financiar, scade remunerațiile. E bine, lucrul acesta ar duce la descurajarea oamenilor inteligenți care își doresc să, să se implice în uh, viața financiară a acestei minți luminare, luminate ar renunța la a se implica în acest domeniu și s-ar implica în alte uh, domenii, ceea ce ar duce, bineînțeles, la îmbunătățirea competitivității în Europa. Domnul președinte, intervine, mai aveți 30 la, uh, uh, secunde. Am ajuns la final, vă mulțumesc. Deci, ideea este următoarea. TTF-ul nu ar contribui doar la creștere în general, ci ar uh, genera o creștie, uh, creștere uh, echitabilă. Lucrul acesta este foarte important în contextul actual în care veniturile sunt atât de disparate. Și de asemenea, TTF-ul ar genera o creștere sustenabilă. De ce? Pentru că dacă în parte susține, spre exemplu, dezvoltarea ecologică, gândiți-vă la efectele pe termen lung asupra creșterii economice. Vă mulțumesc. Urmează acum uh, Richard Rayburn, care este președinte al Asociației Europene a Tresorierilor Corporatiști. Șapte minute la dispoziție. După ce i-am auzit pe cei uh, trei uh, Uh, antevorbitori, mi-am dat seama că ar trebui să-mi schimb uh, total uh, discursul, dar nu o voi face. Vă mulțumesc foarte mult. Asociația noastră cuprinde reprezentanți ai 17 uh, state membre și uh, Croația, precum și alți uh, actori extraeuropeni. Obiectivul nostru este acela de a-i sprijini pe cei care lucrează în trezorerii. Noi uh, dăm glas economiei uh, reale și, de asemenea, uh, utilizatorilor sistemelor financiare. partenerii noștri, membrii noștri lucrează în esență pentru manufacturieri și rolul lor este acela de a elimina riscurile apărute și de a garanta lichiditatea necesară pentru creșterea pe termen lung. Obiectivul nostru este acela nu de a uh, specula, ci de a limita riscurile pornind de la activități cât se poate de legale, de export, import, etc. Deci, prin urmare, noi nu suntem deloc interesați de toate acțiunile de comercializare, Uh, din sistemul bancar. Dar cu toate acestea, sistemul bancar, bineînțeles, că afectează economia reală, economie reală în care noi suntem implicați. Prin urmare, vedeți că acesta este interesul nostru, acela de a avea un sistem bancar și sistem financiar cât se poate de stabil. E important să se uh, elimine toate riscurile existente și, de asemenea, să se creeze uh, pieți, piețe cât se poate de sănătate, sănătoase sunt uh, cât se poate de conștient de faptul că o taxă pe tranzacție financiară implică o mulțime de teme foarte sensibile. Printre acestea se uh, numără și uh, crearea de opțiuni de venituri suplimentare care să justifice, să-i pedepsească cumva pe cei care sunt vinovați de uh, Uh, criza cu care ne confruntăm. Aceasta este obiectivul cu care, uh, cu care pornesc, așează unii dintre uh, cei care sprijină ideea unei taxe pe tranzacția financiară. Ei bine, eu nu vreau să mă implic și nici organizația pe care o reprezint nu vrea să se implice în discuțiile politice, nici pe departe. Din punctul nostru de vedere, nu putem să spunem decât următoarele. Suntem într-adevăr pro îmbunătățirea re, uh, regulamentelor financiare. Ne dorim, în al doilea rând, ca discuția privind uh, TTF să se să arate clar care sunt cei care vor achita această texie, taxă. Vor fi oare speculatorii într-adevăr cei care trebuie să o achite sau uh, ea va fi achitată de către economia reală. Și în al treilea rând, ne dorim ca, bineînțeles, aplicarea unei, acest, unei asemenea taxe să nu ducă la slăbirea regulamentului financiar care abia a fost creat. Și pornind de la aceste opțiuni ale noastre, dați-mi voie să deschid trei puncte de discuție. În primul și în primul rând, nivelul cumulativ de TTF din sistemul uh, financiar. Ei bine, conform uh, studiilor, circa 5% dintre um, cei care sunt implicați în uh, sistem sunt într-adevăr uh, speculatori. Chiar dacă rata propusă pentru TTF este una mică, dacă ea se calculează pornindu-se de la toate fluxurile, uh, bineînțeles că suma TTF-ului va crește Există o mulțime de reprezentanți ai Comisiei Econ care în trecut au spus că uh, clienții finali, clienții băncilor vor fi cei care vor trebui să acopere această taxă. Pentru că băncile, bineînțeles, vor încerca să își uh, recupereze uh, taxele achitate. Și uh, știm prea bine că, din experiență că lucrul acesta se întâmplă adesea. Și al treilea punct de discuție pe care vreau să-l uh, ridic este cum se vor comporta utilizatorii finali. Până în uh, momentul de față, se prea poate ca utilizatorii finali să reacționeze în felul următor. Fie renunțând la activitățile cu derivate, fie schimbându-și structura activităților astfel încât să evite achitarea unei taxe pe tranzacția financiară. Ei bine, oricare dintre aceste atitudini ar putea genera efecte negative asupra asupra economiei reale la nivel european. Dacă riscurile cresc, atunci, bineînțeles, deciziile de investiții vor fi mult mai precaut luate și, de asemenea, dacă se renunță la efectul de pârghie, vă dați seama cu toții ce s-ar putea întâmpla. De asemenea, implementarea unei astfel de taxe ar prea putea să, ar putea prea bine să submineze toată agenda de reglementare uh, a tranzacțiilor financiare, agende de, uh, sau propuneri de reglementare care sunt uh, discutate în momentul de față. E important, prin urmare, ca în discuțiile dumneavoastră să țineți cont de efectul unei asemenea taxe asupra economiei reale. E clar că utilizatorii finanți, finali nu trebuie să fie cei care vor acoperi taxa pe tranzacția financiară. Noi cerem uh, Comisiei Econ să ceară o derogare pentru utilizatorii finali, atât în ceea ce privește TTF-ul uh, cumulativ, cât și în ceea ce uh, privește utilizatorii finali per se. Înțelegem că există o mulțime de discuții în curs, însă sperăm că punând accent pe interesele noastre, vă vom arăta care sunt efectele pe care deciziile dumneavoastră le-ar putea avea. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Gracias por ajustarse al tiempo. Eh, la señora Podimata... Mulțumesc că în final are cuvântul doamna Podimata și <clears throat> observațiile ei eh, finale vor încheia această dezbatere și după aceea vom avea și un raportor din umbră. Vă rog. De fapt, acum îl avem pe domnul Ferber, raportorul din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ascultând uh, experții care au tocmai luat cuvântul, ai impresia că prin uh, taxa pe tranzacția financiară este un fel de panaceu, un fel de minune de la care se rezolvă toate problemele din lumea noastră ori de câte ori aud așa ceva, eh, sigur trebuie să mă îndoiesc de astfel de afirmații, pentru că trebuie să avem grijă de anumite lucruri, pentru ca eh, unele lucruri care sunt problematice să nu se repete, respectiv să nu creăm noi probleme prin această taxă. Eh, am trăit-o și în contextul evenimentelor din 2008, anume că am fost confruntați cu elemente care au fost atunci departe de tradiția noastră economică europeană, dar care au avut un impact semnificativ asupra economiilor și finanțelor noastre. De atunci încoace se încearcă crearea unui spațiu inomogen social, economic și financiar și contopirea acestora astfel încât uh, să devină reglementabile. Uh, și acum cireașa de pe tort ar fi un fel de uh, TTF. E, lucrurile nu sunt chiar așa de simple, pentru că dacă ar fi atât de simplu, atunci am fi introdus această taxă de multă încoace. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți ce facem. Adică, în primul rând, pe cine țintim cu această taxă? Uh, avem tendința să, să dorim să controlăm uh, sectorul bancar pentru că este un sector tradițional și pentru că îl cunoaștem. Dar nu acesta este neapărat cel care are nevoie de o reglementare mai, import- mai eh, importantă, mai complicată dar pentru că așa ne dăm seama că de fapt impozităm și taxăm și pensiile private și alți actori care, iată, ar pierde. Și trebuie să facem ca aceste eforturi și demersuri să, fie, să, să merite să fie întreprinse. Deci, în Eh, tradiția eh, economică germană, impozitele au fost eh, create pentru a dirija, pentru a determina orientarea anumitor procese, inclusiv economice. Și tocmai de aceea inclusiv o taxă pe tranzacțiile financiare trebuie să dirigeze, nu să obstrucționeze comerțul. Și tocmai de aceea trebuie să existe mecanisme de, de evitare a acestor, trebuie să avem grijă ca, ca eludarea să nu devină o mișcare mai importantă, cu impact mai important decât, cea, decât efortul de reglementare. În prezent, cred că facem exact ce are de făcut și ce face până, ce a făcut până acum sfera politică. Politicul încearcă să elaboreze un set de reguli de joc uh, în ce privește reglementarea generală, în ce privește aspectele fiscale și acum, iată, uh, vorbim despre, despre impozite directe intervenind uh, atât de mult în afacerile reale încât obstrucționăm practic dezvoltarea acestui sector de economic real. Și atunci, întrebarea mea este cum putem să îmbinăm uh, aspectele de reglementare, de supraveghere, monitorizare uh, și uh, politicile fiscale astfel încât să nu dăm greș. Aș mai adăuga că cred că trebuie să fim atenți să nu începem să contăm pe și să cheltuim deja uh, venituri din uh, măsuri fiscale pe care încă nici nu le-am adoptat. Adică uh, toată lumea deja se bucură de ce sume se, se poate vorbi și care ar fi beneficiile de pe urma acestei taxe, dar vă spun foarte deschis, riscul. Vorbitorul este întrerupt, dar continuăm. Statele membre sunt cele care au suportat povara uh, ieșirii din uh, criza economico-financiară și de aceea cred că statele membre ar trebui să fie și ele uh, ascultate în cadrul Consiliului European atunci când se ia o decizie în legătură cu o uh, taxă sau un impozit pe cum este uh, TTF. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Ferber. Acum uh, spun cine mai, a cerut cuvântul domnul Lambert, domnul Gigold, domnul Clute, Hoebner și alți doi vorbitori. Dar mai întâi, raportarea din umbră. Dar aceasta este lista de vorbitori și nu mai, includem, nu mai putem include pe alții. Da? Everyone who may... Continuamos con el... Bun. Atunci, continuăm cu domnul Klins, eh, portor din umbră din partea ALDE. Și vreau să vă rog să formulați cât se poate subțint, aveți două minute. Domnule președinte, după prăbușirea Lehman Brothers, în cadrul G20, am uh, decis ca fiecare uh, produs, uh, fiecare Uh, jurisdicție să fie supravegheată și monitorizată după reguli comune. La patru ani de la această decizie încă ne aflăm foarte departe de uh, transpunerea acestei decizii, pentru că încă există diferențe foarte mari între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Și cu siguranță dacă iau G20, Uh, există și în sântul G20 diferențe destul de mari. Deci trebuie să facem măcar în așa fel încât Uniunea Europeană, în plan intern, să aibă o procedură unică. Și tocmai în domeniul perceperii impozitelor și taxelor, taxelor încă avem uh, diferențe uh, notabile. <coughs> în ultima uh, perioadă am uh, decis uh, impunerea, aplicarea unei uh, taxe pe tranzacțiile bancare, care însă este interpretată și aplicată diferit de către statele membre. Nu sunt împotriva TTF, dar vreau să nu o introducem decât în momentul în care putem fi siguri că, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, această taxă va fi uh, folosită, aplicată și percepută în mod egal da? Uh, propuneri de genul celei folosite de, uh, făcute de uh, președintele Sarkozy, care a spus că dacă nu vrea nimeni, eu tot o fac, tot o voi folosi, o voi introduce, atunci nu fac altceva decât să creez o distorsiune pe piața um, respectivă. Deci, cred că o condiție, o premisă importantă așadar este aplicarea uniformă. Unul dintre vorbitori a arătat foarte bine că dacă această taxă ar urma să fie aplicată în Uniunea Europeană, ar trebui să fie aplicată unitar peste tot în cele 27 de state membre. Eu cred că merită încercat cel puțin să implementăm această taxă în 27 de state membre și poate prin asta să convingem și pe alții să se alinieze. Și atunci întreb Uh, pe experții noștri dacă ar fi într-adevăr un semnal politic uh, pozitiv să se vadă că în Uniunea Europeană, în 27 state membre, se aplică uh, în mod uniform această taxă. Mulțumesc, domnul Kamal, acum. Thank you very much. Um, <clears throat> it's interesting to listen to the opening comments. Mulțumesc, a fost foarte interesant să ascultăm pe toți vorbitorii și și Uh, foarte interesant a fost uh, să auzim că, de fapt, piața valutară este uh, încă exceptată de la aplicarea taxei Tobin. Um, trimiterea la Renaten și Rogov a fost foarte interesantă, pentru că că nicio țară până acum n-a reușit să rezolve criza bancară, chiar dacă uh, a scăpat de, uh, de anumiți operatori frauduloși. Sunt foarte multe propuneri așadar, dar la trei ani de la uh, punctul culminant al crizei financiare economice, încă ne folosim de banii contribuabililor pentru a ieși din această criză. Nu am rezolvat niciuna din problemele mari, avem propuneri, dar încă nu am soluționat problema fundamentală, adică eh, dacă o bancă de faliment să nu o uh, salvăm cu banii contribuabililor. Și atunci mă întreb dacă uh, taxa pe tranzacție financiară într-adevăr afectează bancherii și unii dintre uh, vorbitori chiar au uh, admis că nu este cazul. Oare nu se transferă niște costuri pe umerii uh, investitorilor de lungă durată, pe umerii asiguraților? Și atunci unde merg banii, veniturile din aceste măsuri fiscale? Cum putem preveni ca această, acest comportament imoral și irresponsabil să fie în continuare Uh, practicat. Uh, ce mesaj am, uh, transmitem în Uniunea Europeană, în care nici măcar 17 membri ai Uniunii nu pot fi de acord în această privință. Deci chestiunea aici este cum prevenim Uh, ca faptul ca uh, statele uh, cu guvernanță slabă să eludeze acest regulament și să se ducă în niște paradisuri fiscale cu banilor. Oare nu, nu ar trebui să revizuim standardele generale contabile care deocamdată lasă foarte mare marjă de manevră celor care vor să eludeze reglementările? Deci trebuie să știm, domnul Camal este întrerupt, Uh, ultima mențiune importantă este ca directorii băncilor care deocamdată încasează marile bonusuri să fie material responsabil și responsabilizați pentru acțiunile băncilor pe care le conduc. Mulțumesc, uh, președintele. Acum în numele verzilor, domnul Căfer. On va pas refaire le débat. Mulțumesc. Uh, hai să, să nu discutăm aici despre pro și contra TTF, dar vreau să reiau uh, um, spusele antevorbitorului meu, care spunea că este de acord cu taxa dacă toată lumea va fi, uh, uh, da, va fi de acord cu această taxă. Uh, dar uh, s-a mai întâmplat deja în Germania să existe taxe care nu s-au bucurat de sprijinul european. Uh, s-au mai, s-au, s-au mai semnat acorduri Uh, unilaterale cu Elveția, ceea ce nu a împiedicat pe nimeni să se alăture. Deci uh, s-au mai făcut uh, aceste lucruri, dar acum în ceea ce este TTF-ul nu putem decât cu acordul tuturor. Acum în ceea ce este aspectul politic este foarte puțin probabil, tot, dacă nu mă contrazice domnul Kamal, ca guvernul britanic să accepte pe termen scurt o taxă pe tranzacțiile financiare, iar întrebarea care se pune este dacă putem să facem acest lucru totuși cel puțin la nivelul zonei euro. Cel puțin, iată care este întrebarea mea pentru aspeții noștri. Uh, cum s-ar schimba analiza dumneavoastră la nivel uh, uh, legislativ, la nivel de directivă, dacă nu este vorba de implicarea tuturor celor 27 de state membre, ci dacă este vorba doar de un grup de țări care doresc să colaboreze în zona euro și apoi uh, cei care din afara zonei euro doresc să ni se alăture cu atât mai bine, uh, asta știind că uh, asta având în vedere piața unică, dar fiindcă avem o piață unică a celor 27 de state membre și apoi o inițiativă luată de un grup mai restrâns de state. Cum rezolvăm toate acestea? Apoi, uh, ce părere au serviciile comisiei care au redactat acest uh, text de propunerea reluată în înmărate rânduri aici? Este vorba de obligativitatea care să cadă pe transferul de titluri de proprietate, ceea ce ar permite să rezolvăm o mare parte a riscului de, riscurilor de delocalizare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! acum de la GUE, domnul Portas, raportor din umbră. Văd că domnul Portas nu este, la, nu este alături de noi, domnul Cluten îl înlocuiește. Mulțumesc, iată că vine rândul mai devreme. Oricum doream să intervin. Câteva observații vis-a-vis -vis de cele spuse de domnul Ruben Ați vorbit despre faptul că TTF reprezintă un risc pentru economia reală. Eu nu înțeleg acest lucru. Riscurile vin mai degrabă din partea crizei pentru economia reală, din criza pe care o traversăm. Pentru că oamenii nu au mai putut să obțină credite. TTF-ul trebuie să facă piața mai stabilă și să împiedice astfel de crize să se mai producă. De aceea nu pot să urmez argumentului dumneavoastră. Ce vrem noi este să creăm un cadru în care economia reală să se dezvolte într-un mod rațional și să nu fie scuturată de fiecare dată de astfel de evenimente. Vis-a-vis de ceea ce a spus Marcus, eu sunt supleant uh, și în Comisia pentru Bugete și din câte știu eu, TTF-ul uh, vine pe cale indirectă și practic ce se dorește este să se sporească mijloacele proprii, lucru care duce însă la o diminuare a mijloacelor la nivelul statelor membre. Dar TTF-ul are ca obiectiv să vină în ajutorul uh, statelor membre până la urmă și de aceea nu prea urmăresc ceea ce ați spus dumneavoastră. Apoi, uh, două întrebări. Propunerea Comisiei face trimitere la, la tranzacțiile de capital în ceea ce privește devizele. Cum vedeți lucrurile? Pentru că în Belgia există un, uh, un domn care a spus că această teză nu poate fi uh, în acord cu dreptul european, dar aș dori să știu care este opinia dumneavoastră. Ultima este pentru domnul Capur, ultima întrebare. Este vorba despre eludarea obligației de a plăti taxele. Am aflat din discuțiile pe care le-am purtat că obligația de a plăti impozitele poate fi eludată prin legarea tranzacțiilor și prin plasarea acestora în afara zonei euro, dacă această taxă este introdusă în cele din urmă, deci ca totul să se desfășoare în afara zonei euro toată tranzacția de la A la Z și atunci nu se supune obligației de impozitare, după care este reintrodusă în zona euro. Nu știu dacă lucrurile sunt așa sau nu sunt așa, dar aș dori să știu care este valoarea dumneavoastră a situației. Clutei, finalmente. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Andreasen, Andresen, două minute, ultimul raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. mă alătur celor spuse mai devreme. Principala problemă legată de această taxă o reprezintă faptul că a fost propusă de Comisie pentru a finanța bugetul Uniunii Europene. Pe mine mă deranjează uh, faptul că Comisia dorește să evite negocierile uh, asupra bugetului, negocieri anuale. Și iată că ne prezintă această taxă ca o modalitate de finanțare a bugetului european fără niciun efort din partea guvernelor naționale. Dar, de fapt, efortul va fi dublat, fiindcă taxele și impozitele plătite la ora actuală vor rămâne în visteria guvernelor naționale, iar cetățenilor europeni li se va cere să plătească încă un impozit, încă o taxă pentru finanțarea bugetului european. Este uluitor. Nu cred că există vreo modalitate de a justifica așa ceva. Uniunea Europeană va reuși să se autofinanțeze prin această taxă pe tranzacțiile financiare fără limită. Câți bani vor primi, atâtea fonduri vor avea de folosit la dispoziție. Aceasta este problema fundamentală. Și um, eu nu cred că nu vor avea de suferit utilizatorii finali nu se uh, prezintă foarte clar modul în care va fi distribuită povara fiscală. Sunt împotriva acestei taxe pe tranzacțiile financiare. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. Mulțumesc. Trecem acum la lista vorbitorilor, uh, oaspeților noștri, mă scuzați, uh, dau acum cuvântul, mai început cu domnul Lambert, doar un minut, vă rog. Sunt de acord sunt de acord uh, cu faptul că nu ar trebui uh, să avem uh, o reacție excesivă nici de o parte, nici de cealaltă. Aici mă adresez domnului Rayburn. Mm, ă, spuneți că nu vorbiți în numele bancherilor, Um, ne tot repetat acest lucru și cine se scuză se acuză, nu-i așa? Spuneți că nu vă deranjează regulamentele atâta timp cât uh, nu vizează uh, corporațiile, ci doar sectorul bancar. Aș dori să vă spun că acum 20 de ani piața derivat, instrumentelor derivative era mult mai mică decât astăzi, iar economia funcționa foarte bine. Iar acum 30 de ani nu existau aceste instrumente. Și din câte am înțeles de la părinții mei, economia mergea bine. Și exista o modalitate de acoperire împotriva riscurilor la nivelul corporațiilor, dar aceste operațiuni de acoperire împotriva riscurilor sunt costisitoare. Deci haideți, nu mai vehiculați ideea că uh, Eh, companiile nu eh, se vor mai putea acoperi împotriva riscurilor dacă trebuie să plătească această taxă pe tranzacții financiare. Să terminați cu astfel de prostii. Mulțumesc! Domnul Mann are cuvântul un minut. Se catch the ice verfahren. Mulțumesc, domnule președinte. E ca la intervențiile spontane aici. Deci, înțeleg că majoritatea dorește o taxare, impozitare a tranzacțiilor bursiere și financiare, indiferent de cotă. Deci, cineva trebuie să plătească, să contribuie într-un fel sau altul. Dar Londra și Parisul Um, încearcă să ajungă la un numitor comun, dar se pare că nu ajung. Și uh, alegătorii uh, mei din circunscripția mea se tem că uh, și în circunscripția mea s-ar putea să ne ocolească niște investitori din uh, această cauză. Dar um, uh, eu vă întreb, nu putem chiar să instituim această taxă în lipsa Regatului Unit? Uh, nu se poate face un uh, pas uh, înainte pentru că uh, există un fel de taxă de timbru în Regatul Unit care este aplicabilă. În plus, foarte multe din firmele care acționează în Germană, Germania, de fapt, provin din Regatul Unit. Și atunci, nu știu de ce, britanicii, tocmai ei se opun acestei taxe. Eu nu cred că trebuie să așteptăm uh, să ni se alăture, pentru că asta, de fapt, uh, ar rezulta într-un blocaj continuu al uh, proiectului. Mulțumesc, domnul Gigold, acum. Um, first, uh, I... Mulțumesc. În primul rând, haideți să discutăm mai întâi despre costuri și cine plătește. Pe mine mă nedumerește următoarea situație. Um, multă lume nu este de acord cu faptul că um, băncile pun costurile pe umerii altora. Avem o criză, ne confruntăm cu o criză financiară uh, cauzată de sectorul bancar, deci există riscul ca utilizatorii sectorului financiar trebuie să plătească, iar aici intră tot soiul de investitori și, uh, în același timp, economia reală. Dar investitorii care investesc pe termen lung uh, vor plăti mai puțin decât cei care investesc pe termen scurt. Deci eu nu sunt de acord cu niciun fel de derogare, toată lumea ar trebui să plătească această taxă, dar uh, cei care au investiții pe termen mai lung vor plăti mai puțin față de ceilalți. Acesta ar fi un sistem bun. Aș vrea să întreb pe oaspeții noștri ce uh, fel de acțiuni de evitare a plătirii impozitelor ar fi de așteptat și ce măsuri ar trebui uh, uh, ce măsuri ar trebui să luăm pentru evitar, pentru combaterea evaziunii fiscale, așa cum s-ar putea întâmpla și cu alte taxe și impozite. Mulțumesc, domnul Madlener are cuvântul, un minut. Mulțumesc. Banca Oland, din, Națională din Olanda a publicat uh, pe site-ul său un avertisment uh, cu privire la faptul că taxa pe tranzacțiile financiare nu va rezolva problemele actuale și că societatea olandeză va da din buzunar 4 miliarde de euro. După cum știți, noi avem un sector financiar uh, bine dezvoltat, vom fi mai afectați decât alte țări, iar uh, această situație ne pune unele greutăți. Uh, faptul că vom pierde 4 miliarde de euro și uh, dacă am reușit, dacă s-ar lua acești bani de la economia olandeză și s-ar folosi pentru tot felul de proiecte uh, Uh, stupide, eșuate ale Uniunii Europene, atunci nu s-ar îmbunătăți lucrurile. Cum e posibil să luați din buzunarele consumatorilor, uh, pensionarilor 4 miliarde de euro și să uh, și uh, cum, cum veți folosi acești uh, bani? Doamna Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde un lucru la care aș dori să mă refer uh, și despre care nu s-a vorbit astăzi, este vorba despre evaluarea impactului. Ni se, prezint, uh, ni se prezintă modele solide, uh, dar uneori concluziile acestor studii par arbitrare. Este vorba de taxarea derivat, instrumentelor derivate cu 0,1%, ceea ce va duce la o reducere de 90% a tranzacții, tranzacțiilor cu instrumente derivate. Și aici intervine întrebarea mea. Știm că în multe sectoare importante pentru economie și pentru oameni, uh, companiile uh, Uh, se acopere împotriva riscurilor. Și la fel prin fondurile speculative s-au desfășurat uh, studii de impact de către instituții din uh, Olanda care arată că o astfel de taxă va duce la sporirea costurilor pentru fondurile de pensie cu 3 miliarde anual, ceea ce va duce pe termen lung la o scădere a uh, nivelului pensiilor cu 10%. Ați putea să comentați aceste afirmații? Mulțumesc, doamna McCarthy, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult că avem această discuție astăzi, fiindcă astfel îi văd pe unii colegi pe care nu am mai văzut uh, de mult timp și uh, își manifestă părerea, putem să ne bucurăm și de pe urma experienței oaspetelor noștri. Până la urmă, este vorba despre fezabilitate și uh, aici este vorba despre introducerea taxelor tranzacțiile financiare. Și pe baza celor auzite de la experții noștri, este clar că se poate face. Întrebarea este, există voința politică pentru a introduce o astfel de taxe și, uh, iată, 10 state membre au făcut deja acest lucru. Aș dori să spun domnului Kamal că ministrul dumneavoastră conservator a spus uh, comisii spe- speciale că taxa judiciară de timbru era una dintre cele mai de succes taxe din Marea Britanie, care aduce 3 miliarde de lire sterline anual. Nu uh, se uh, aduc, nu are efecte negative asupra sectorului financiar, uh, City of London, deci funcționează. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Camal. Trebuie să acceptăm că sectorul financiar a produs daune 6,3 trilioane de euro ne-a costat această criză, dar aceste sectoare nu s-au schimbat, în continuare se opun acestor taxe și chiar în momentul în care legiferăm, legiferăm pentru uh, a transmite industriei următorul mesaj, uh, nu trebuie să faceți o prioritate din uh, salariile și primele bancherilor uh, în detrimentul economiei reale, guvernul nostru nici măcar nu a pus în aplicare legislația asupra care am căzut în acord Uniunea Europeană în ceea ce privește interzicerea primelor acordate directorilor unei bănci care a fost salvată. Uh, deci dacă nu schimbăm sistemul, uh, industria nu o va face de la sine fără niciun imbolt. Deci este vorba aici despre fiscalitate corectă, este vorba despre penalizarea, sancționarea sistemului financiar, sectorului financiar, este vorba despre corectitudine fiscală. Eu aș vrea ca și uh, acest sector să vină cu o idee, fiindcă deocamdată uh, uh, au un avantaj fiscal de 18 miliarde de euro. Este un avantaj fiscal foarte important. Și am două întrebări, dacă îmi permiteți, uh, domnule președinte. Uh, domnului Rayburn, aș dori să, să adresez o întrebare. Am înțeles din ce a spus dumneavoastră că dumneavoastră sunteți pentru uh, TTF, dar depinde de structura, de modelul acesteia. Și o întrebare comisiei. Ce faceți asta în ceea ce, eh, cum încercați să uh, convingeți toate statele membre să, mm, să fie de acord cu o, o într-o, formă, într-o formă sau alta cu uh, taxa pe tranzacții financiare? Și, nu în cele din urmă, doamna Luling, după care o să dăm cuvântul uh, lui Silvi. Doamna Luling, aveți cuvântul. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte cu cât uh, vin uh, în fața noastră mai mulți experți sau așa zis experți, cu atât am mai multe îndoieli în ceea ce privește fezabilitatea acestei taxe. Da, este de dorit, e folositoare în mod, și uh, e la modă să zici că ești pentru... dar asta este doar de fațadă. Eu nu o să dau dovadă de ipocrizie aici, dar uh, după aceste discuții vreau să vă spun că rămân cu foarte multe întrebări. Ar trebui să aducă 50 de miliarde de euro, da, această taxă. Cineva plătește din buzunar acești bani. Eu uh, nu cred că numai băgile vor da acești bani. Dar hai să zicem că așa stau lucrurile. Atunci, bineînțeles că veniturile vor scădea. La Luxemburg avem multe bănci. 38% și aceste bănci uh, uh, plătesc multe taxe și impozite, care reprezintă 38% din uh, buget, din PIB, din bugetul de stat, mă scuzați. și dacă facem calculele, atunci Eh, ne dăm seama că avem, e vorba de sume de mult mai mari decât 50 de miliarde. Am cheltuit mult mai, mulți, mai, mult mai mulți bani decât uh, atât la uh, Parlamentul European. Uh, diversi colegi doresc aceste taxe pentru a finanța uh, anumite aspecte. Uh, Sarkozy și alții vor această taxă pentru uh, a-și rezolva probleme finanțelor publice. Bun, eu Vreau să pun o întrebare cu privire la propunerea comisiei, efectul cum, cumulativ care este neadecvat, cel puțin eu am înțeles acest lucru astăzi, și anume că propunerea comisiei nu stă în picioare. Mulțumesc foarte mult, doamnă Luling. Silvi Gular, ai cuvântul. Mulțumesc. Eu nu o să pun întrebări filozofice, dar putem evita delocalizarea în mod eficient? Asta este singura întrebare. Dacă putem face acest lucru, atunci merită să ne mai punem și alte întrebări, dacă nu, nu. Mulțumesc. Comisia are cuvântul acum. Două minute aveți la dispoziție. Domnul Manfred Bergman. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să le răspund uh, unor, uh, unora dintre vorbitori. În primul rând, uh, mulțumesc pentru sprijinul acordat propunerii comisiei. Salut comentariile domnului Avaniș Persod, care a, care a încercat să, să vadă ce înseamnă de fapt aceste cuvinte foarte vehiculate, lichidități, partajarea riscurilor și așa mai departe. Poate ar fi uh, bine să să ne gândim și la tranzacțiile capital propriu între bănci și instituții financiare. În ceea ce privește acoperirea împotriva riscurilor, acest, acest lucru nu înseamnă reducerea riscurilor. E vorba doar de o redistribuire a riscurilor. Vreau să vă întreb cum se poate ca iată, criza ipotecară americană a devenit uh, mondială. De ce? Din cauza acoperirii împotriva riscurilor excesive și uh, la un moment dat uh, și iată cei care cumpărau acel produs considerau că au un produs sigur, triplu A. Uh, noi nu uh, considerăm că se poate aplica metoda de calcul delta, așa cum a spus unul dintre vorbitori, pentru a evalua expunerea la risc a unui produs dar situația se, schimb, situația se schimbă în timp și nu ne putem, nu putem nu putem cere autorităților fiscale să dea bani înapoi în momentul în care uh, parametrii de risc se schimbă. Este clar că 80-90% din uh, tranzacțiile uh, impozitate se desfășoară între instituțiile sectorului financiar, deci este vorba de propriilor clienți, iar în momentul în care ne uităm la produsele care aduc cele mai multe venituri, este vorba de, de swap-uri, și până acum nu avem studii care ne arată uh, care sunt efectele macro, benefice, beneficiile macroeconomice în ceea ce privește um, acoperirea acestor riscuri. Vorbitorul este rugat să, uh, să încheie. Într-adevăr, produsul uh, nostru nu este perfect. Vă rugăm să ne oferiți idei despre modul în care putem îmbunătăți această propunere și abordarea AAA <coughs> și um, să vedem cum putem reduce riscul uh, delocalizării serviciilor financiare. În momentul în care am, uh, am, uh, am introdus politica și măsurile privind schimbările climatice, bineînțeles că noi nu am vrut să ducem la o delocalizare a carbonului. Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Palmieri, numai un minut, vă rog foarte frumos. Mulțumesc, uh, domnule președinte. La ECOSOC se redactează un aviz care va fi discutat pe data de 29 martie. Sperăm uh, să vă fie folositor atunci când vom, uh, va fi dezbătut în plenară. Am mai avut două avize până acum, unde am analizat uh, fezabilitatea introducerii acestei taxe pe tranzacții financiare. De data aceasta, iată, vă propunem idei uh, bune. Propunerea Comisiei se încadrează în sistemul resurselor proprii ale Uniunii, al Uniunii Europene, ceea ce ar garanta uh, autonomia financiară a Uniunii Europene, așa cum se spune în tratatul 201 al tratatului de la Roma. Am avea un nou sistem care ar gestiona, care ar aduce 50 de miliarde de euro 37 pentru Uniunea Europeană, 20 pentru statele membre, iar acest lucru ar schimba sistemul în ceea ce privește activitatea operatorilor, ar uh, elimina specula și uh, tranzacțiile pe frecvență înaltă, acestea ar fi reduse. Bineînțeles, trebuie să există mai bună reglementare a piețelor, dar dacă am putea să introducem această taxă și să uh, reglementăm mai bine piețele, acest lucru ne-ar permite să dăm o mână de ajutor financiară economiei uh, reale. Iar în cele din urmă, domnule președinte, aș dori să vă spun că din uh, toamna lui 2010 Numărul de, cetă- de susținători nu a scăzut uh, sub 16% la nivelul cetățenilor europeni. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, domnului Persot. Vă rog, nu mai mult de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să prezint contextul acestei discuții. Taxa pe tranzacții financiare nu dorește să înlocuiască uh, Regulamentele financiare. Trebuie să revizuim regulamentele financiare pentru a ne asigura că uh, limităm efectele crizei financiare. Dacă ne uităm la Basel 2 revizuit, uh, taxa de pe tranzacții financiare este consecvent aici. Se, uh, se încurajează uh, deținerea activelor pe termen lung de către bănci, iar aici aceasta este o dovadă de consecvență cu această taxă. Nu putem să ne gândim la această taxă la nivel individual. Aceleași argumente ar fi putut fi folosite pentru alte taxe. Noi vorbim aici despre modul în care putem spori veniturile și uh, cum putem încuraja comportamentul bun uh, Așa cum, așa, că, așa acesta este scopul tuturor uh, taxelor și impozitelor. Deci este vorba despre uh, o taxă care afectează investițiile pe termen lung, iar astfel dăm dovadă de consecvență la nivel european. Succesul Uniunii Europene s-a uh, întemeiat la nivel economic pe faptul că se baza mai mult pe investițiile pe termen lung și că mai și mai puțin pe activitățile pe termen scurt. Uh, s-a spus, haide să așteptăm Marea Britanie să, să ni se alăture, dar s-a alăturat deja. Uh, are deja o, uh, o taxă pe tranzacțiile financiare, iar Uh, Marea Britanie rămâne în continuare un mare centru financiar uh, și uh, în ceea ce privește operațiunile de acoperire împotriva riscurilor. Deci, Marea Britanie arată foarte clar că 14% din, 40% din taxe sunt plătite de uh, străini care nu vor să își piardă titlurile de proprietate și aici uh, să ne punem următoarea întrebare. Uh, de ce au Londra, Londra Hong Kong și Zurich uh, taxe pe tranzacții financiare care nu le afectează totuși statutul de mare centru financiar? Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, Domnului Capur, două minute. Natural counter... Această taxă este contrapartida față de o serie întreagă de regulamente din sectorul bancar și este o contrapartidă normală. De exemplu, dacă ne uităm la sectorul bancar și la taxele uh, de acolo, înțelegem că această taxă pe tranzacțiile financiare reprezintă o contrapartidă viabilă la acestea. Ce facem noi acum este să avem un cadru foarte bine reglementat, din care să rezulte un sistem financiar și bancar foarte bine reglementate, dar cert este că taxa aceasta este un instrument cât se poate de bun pentru a realiza acest obiectiv. Important este să reținem faptul că în special sectorul bancar din umbră va fi afectat, nu sectorul bancar principal, nu economia reală. Un al doilea aspect propunerea Comisiei vizează o cotă minimă și cred că este un compromis bun. La fel am făcut și în cazul TVA. Nu avem un, un regim pe deplin armonizat. Baza este armonizată, dar cotele pot diferi, acestea pot fi adaptate, fără să existe probleme semnificative. Ceea ce este foarte important de reținut este că MIFID 2 și MAD sunt două legislații pe care lucrează acest Parlament și ambele oferă o bază puternică pentru uh, un regim în care să minimizăm potențialul de evaziune fiscală. Dacă acest regim este implementat la, la nivel național sau la nivel european. Avem nevoie de legitimitate, în primul rând, avem acest lucru, avem nevoie de informații și avem nevoie de prerogative anti-evaziune. Și MIFID și MAD ne oferă toate aceste elemente. Ultimul aspect pe care aș dori să-l subliniez. Trebuie să avem o abordare treptată, începem de la o piață, după care extindem abordarea și în timp le cuprindem pe toate și trebuie să i includem și pe oponenți. Și asta trebuie, putem face dacă avem o, o cotă joasă care să crească treptat. Dar vom, vom face o, un comentariu în scris. Mulțumesc. Urmează doamna Griffith Jones. Aveți două minute cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulți membri au spus pe bună dreptate că în Europa avem nevoie de un sector financiar care să servească economiei reale în calitate de bun servitor. Dacă nu obținem acest lucru în Europa, nu vom fi în măsură să concurăm cu țări precum India, China, Brazilia, țări care au sectoare financiare eficiente, sectoare care sunt mai puțin complexe, care sunt mai transparente și mai bine reglementate. TTF-ul trebuie să fie văzută în context, în contextul reformării sectorului financiar și în lumina scopului acestuia. Am fost întrebată de ce ar fi rău să folosim o TTF pentru investirea în economia verde. Nu cred că ar fi rău deloc. În primul rând, ar fi bun pentru creșterea, ar fi bine pentru creșterea economică europeană și pentru ocupare să se treacă la o economie mai verde, pentru că aceasta este viitorul și investind în astfel de tehnologii, nu numai că vom ajuta la salvarea planetei, ci și la ci vom contribui și la noua revoluție industrială care vine. Dar există externalizări și pentru că există externalizări, acestea trebuie să fie în parte subvenționate din resurse publice. Dar pe termen lung, cert este că vom înregistra câștiguri economice în paralel cu salvarea planetei. Apoi, evitarea, eludarea, s-a vorbit despre acest lucru. S-a discutat acest lucru cu economistul James Tobin și a spus așa, în momentul în care s-au introdus impozitele pe venit, era clar că acestea vor fi evitate, eludate. Bineînțeles că au fost eludate, dar tot reprezintă un impozit bun, impozitul pe venit. În SUA, de exemplu, 80% din impozitul pe venit este disponibil uh, guvernului și asta este, este o taxă progresivă și eficientă. Deci trebuie să gândim în ideea de a crea o taxă care să nu permită evaziunea și care să permită unei mari cantități de resurse să fie folosite. În același timp însă nu trebuie ca aceasta să afecteze economia reală. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Reburn. Câteva aspecte. în momentul în care se spune că taxa stamp, taxa pe timbru din Regatul Unit este TTF, este greșit. Nu este un TTF. Doamna McCarthy a întrebat dacă sunt în favoarea TTF-ului. Da, sunt în favoarea acestei taxe și asta în ciuda celor spuse de domnul Lambert. Dar cred că nu va fi implementată la nivel global din nefericire și cred că ar fi o greșeală să se introducă o asemenea acțiune în Europa. Apoi s-a mai spus că astfel de reglementări nu trebuie să atingă economia reală. Bineînțeles că nu cred acest lucru, dar cred că reglementarea financiară trebuie să reglementeze sectorul financiar și acest lucru trebuie să aibă, nu trebuie să aibă consecințe care să eh, afecteze economia reală. S-a spus că produsele derivate ar fi o invenție din ultimii 20 de ani. Ei bine, când uh, eu, când domnul Lambert era mic copil, eu mă ocupam de produse derivate. Și dați-mi voie să vă spun că existau. Apoi s-a vorbit despre rata de 0,1%, nu e vorba despre 0,1, este vorba de 0,2% pentru că ambele părți plătesc, dar cel mai important este că aceasta este percepută în felul în care o fac uh, băncile și e clar că acest lucru conduce la sporirea veniturilor, dar este la fel de adevărat că în cele din urmă clienții sunt cei care plătesc și până la urmă nu asta ne dorim să obținem. Mulțumesc, domnule Reburn. Are cuvântul uh, acum doamna Ani Podimata, doamna raportor. Vă rog să interveniți nu mai mult de 5 minute doamna Podimata. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să respect timpul alocat. Mai întâi, aș dori să mulțumesc din tot sufletul meu tuturor exper- experților care au participat astăzi la această audiere publică. Mulțumesc și toți colegilor care au intervenit. Cu siguranță am avut parte de o discuție interesantă în materia TTF-ului. Și de vreme ce nu am mult timp la dispoziție, aș încerca să fac un uh, rezumat al lucrurilor pe care eu am să le spun și voi face de asemenea câteva comentarii, după care voi trage câteva concluzii. În primul și în primul rând, mulți colegi și raportorii din umbră au întrebat ce încercăm noi de fapt să facem introducând o taxă pe tranzacțiile financiare. Care este obiectivul nostru instituind o astfel de taxă? Este clar așa cum a spus domnul Reburn, că o astfel de taxă nu este un, uh, o soluție magică, un panaceu la toate problemele noastre. Nu trebuie să ne gândim așa când ne gândim la TTF. Dar uh, am putea conchide, uh, ascultând vorbitorii, ascultând invitații noștri, că o taxă pe tranzacțiile financiare implementată cât mai larg cu putință și la o cotă mică ar fi în măsură să garanteze sume mari de bani cu care să se contribuie la bugetele naționale în scopul reducerii deficitelor statelor membre, deficite pe care statele europene le au. De asemenea, cu această taxă s-ar putea finanța politici naționale și europene. Și acest lucru s-ar întâmpla într-un mod echitabil. Și când spun echitabil, mă refer la faptul că vor exista contribuții din partea sectorului financiar care poartă răspunderea. Puteți să puneți la îndoială sfera acestei răspunderi, răspunderi dar ea există. se crede că băncile nu ar fi plătit impozitele pe care ar fi trebuit să le plătească, deci, practic, au, uh, ar trebui să contribuie la finanțarea acestor politici dacă ar, ar fi să introducem TTF-ul. Astfel am putea finanța activitatea economică din Europa. Colegii mei sunt îngrijorați în legătură cu end userii, cu utilizatorii finali, cu IMM-urile și cu toate aceste persoane care ar putea purta această povară. Ei bine, eu nu cred că trebuie să se îngrijoreze. Să vedem cine ar fi lovit de această taxă, cine ar fi afectat de această taxă. S-ar pune câteodată problema lichidității, probabil, și atunci ar fi, ar fi, ar fi afectate persoanele care Uh, sunt la baza stagnării economice, dar nu cred că asigurații despre care s-au vorbit ar fi afectați. Nu ar fi un target aceștia. Cred că în medie ar trebui să vorbim despre traderi cu volumuri mari care au portofolii care nu se schimbă uh, odată la câțiva ani sau care se schimbă odată la câțiva ani, nu odată pe zi și de aceea cei care desfășoară tranzacții în volum mare ar plăti mult mai mult decât societățile care nu fac aceste tranzacții de mare risc și ar fi cât se poate de corect ca persoanele care desfășoară astfel de tranzacții riscante să contribuie la siguranța sistemului prin achitarea unei taxe de tip TTF. Trebuie, bineînțeles, să avem o legislație mai bună, să avem o, o mai bună supraveghere a piețelor financiare. E clar că avem nevoie de așa ceva și acest lucru a fost spus și de doamna Griffith Jones. Asta ă, este momentul în care trebuie să vorbim despre o taxe pe tranzacțiile financiare, pentru că am făcut pași semnificativi în această direcție până acum. Am făcut pași semnificativi în sensul unui cadru mai bun, mai eficient privind supravegherea piețelor financiare. Vorbim aici despre noi reguli, despre noi dispoziții în ceea ce privește factorii nefinanciari și toate acestea pot fi legate de propunerea pe care, a, pe care am făcut-o. În, aceast, în această sferă trebuie să fie văzută TTF și până la urmă acesta este obiectivul comisiei în uh, propunerea pe care a făcut-o. Obiectivul este acela de a descuraja frauda sau de a descuraja instituirea unor taxe care nu aduc o valoare adăugată reală economiei, care exacerbează riscurile sistemice și pentru acest lucru ne trebuie instrumente adecvate, așa cum am spus mai devreme, trebuie să ne asigurăm că sectorul financiar se întoarce la rolul său de bază, finanțarea economiei reale. Gracias. Mulțumesc foarte mult, doamnă Podimata. Iată, am ajuns la final. Mulțumesc tuturor paneliștilor și tuturor celor care au intervenit în această dezbatere. Vă reamintesc că puteți să faceți amendamente până în 3 martie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul anual pentru 2010 din partea Banca, Băncii Europene, Europene de Investiții. Are cuvântul domnul uh, raportor Sied Kamal. First of all, can I welcome the productive discussion? Mulțumesc. Salut discuțiile pe care le-am avut data trecută, săptămâna trecută cu raportorii din umbră. Credem că am transmis un semnal clar uh, Comisiei Econ. Get rid of them, that's right. Da, scăpați de ei, scăpați de ei. please leave the room as quick as possible so we may continue. Vă rog să părăsiți sala cât mai repede, ca să putem continua. Domnule președinte, este, este inadmisibil ca acești spectatori să nu părăsească sala, că noi avem aici de discutat. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Vă rog, îi dau cuvântul domnului Kamal care poate continua. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu siguranță toată lumea vrea să asculte ce am eu de spus. Uh, nici nu știu ce o să piardă cei care pleacă. Aș dori să repet faptul că salut discuțiile extraordinare pe care le-am avut săptămâna trecută cu raportorii din umbră. Transmite un mesaj extraordinar de important Comisiei Econ. Mulțumim uh, pentru sprijinul uh, acordat. Noi trebuie să ne asigurăm că activitățile BEI sunt în conformitate cu strategia Europa 2020 și noi facem tot ce trebuie ca să ne asigurăm că banii nu se pierd. Este foarte important să ne asigurăm că BEI continuă să se asigure că respectă criteriile Basel 2 și că se îndreaptă către aplicarea Basel 3. Este vital, de asemenea, ca cetățenii din țările europene să aibă posibilitatea să identifice felul în care sunt cheltuiți banii lor și să existe informații în acest sens, deci transparența este cât se poate de importantă în acest sens. O majoritate dintre raportorii din uh, umbră a fost pentru bondurile, pentru obligațiunile europene, pentru a garanta investițiile private în infrastructură și uh, sprijinim grupul Costa în sensul de a se concentra pe activitățile din statele nord-africane care sunt în curs de tranziție spre o democrație modernă. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru construcțiile ex, pentru discuțiile extraordinare constructive pe care le-am avut săptămâna trecută și dacă am uitat ceva uh, din discuțiile noastre de săptămâna trecută, sper că vor adăuga ei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Camala! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Și încep cu doamna Crața de la PP. Două minute doar pot să vă dau, doar două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc mai întâi raportorului pentru faptul că deja ă, prima variantă a proiectului său a constituit o excelentă bază pentru discuțiile noastre și un pas ă, hotărător spre varianta finală. Ă, îi mulțumim pentru atitudinea foarte constructivă și pozitivă vis-a-vis -vis de amendamentele pe care le-am formulat. Este o propunere care va constitui cu siguranță baza unui pentru un compromis uh, foarte bun. Și ne permite să reflectăm în acest uh, proiect și prioritățile noastre. Se mai pune și întrebarea cum anume o, o, lucrează BEI, cum cooperează cu fondurile structurale, cu celelalte entități uh, relevante. Iar în ce privește proiectul euroobligațiunilor, Uh, avem așteptări mari uh, din partea BEI în această privință. Cu privire la supravegherea BEI, uh, acest element este crucial pentru noi. Ne bucură că raportorul apreciază pozitiv și alte aspecte pe care le-am considerat importante, de exemplu Uh, clarificarea poziției BEI față de FEMIP, uh, care este un instrument de cooperare în zona mediterană care deja este uh, pus în aplicare. De asemenea, sunt și alte programe foarte importante care folosesc fonduri destinate consolidării coeziunii și dezvoltării regionale. Uh, dar cred că BEI are un impact și asupra IMM-urilor, asupra cercetării și încă o dată în plus, uh, domnul uh, Kemal, Kemal a ținut cont de acest lucru și trebuie, evident, să țină cont de acest lucru și pe viitor. În ce privește țările care trec printr-o fază economică dificilă, ele deja sunt în legătură cu BEI și am vrut să Uh, sublinez în amendamentele mele uh, această posibilitate de a finanța uh, și ieșirea din criză pentru aceste țări din, prin intermediul BEI. Cam atât. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Crața. Domnul Cutaș, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Kamal pentru buna colaborare pe care am avut-o pe acest raport. Uh, vreau să spun că s-au obținut niște abonamente de compromis, uh, zic eu, foarte ambițioase, uh, iar printre aceste amendamente aș vrea să menționez, în primul rând, încurajarea coordonării și cooperării mai strânse între Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, de asemenea, implementarea unor uh, mecanisme care să garanteze operațiunile financiare ale băncii că sunt în conformitate cu valorile și standardele Uniunii Europene în ce privește drepturile omului, uh, drepturile sociale, transparența și mediul. Nu în ultimul rând, uh, lupta împotriva paradisurilor fiscale, Ehm, de asemenea, un lucru foarte important legat de publicarea înainte de aprobarea unui proiect a informațiilor privind beneficiarii împrumuturilor, intermediarii financiari, sumele alocate, regiunile și sectoarele care, ehm, cărora le sunt adresați acești bani. Uh, de asemenea, uh, realizarea unor evaluări de impact de mediu și social pentru aceste proiecte și, nu în ultimul rând, zic eu cel mai important lucru, implementarea cât mai rapidă a obligațiunilor pe proiect, preferabil înainte de perioada bugetară 2014-2020. Și aș dori să subliniez în acest context faptul că Uniunea Europeană are nevoie de creștere economică, tot vorbim permanent de acest lucru, iar investițiile Băncii Europene de Investiții în domenii cheie, precum cercetarea și dezvoltarea, rețelele transeuropene, cred eu că trebuie impulsionate și de aceea cred că este necesar implementarea urgentă a obligațiunilor pe proiect. Mulțumesc! Gracias, señor Cutas, y gracias por ajustarse el tiempo en nombre de... Mulțumesc uh, și acum din partea al de doamna Gula, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că colegul meu este reținut la Atena și vreau să spun că domnul raportor a făcut o treabă foarte bună. Nu o să intru în detalii aici, dar vreau să vă spun că pentru grupul nostru, așa cum am spus de nenumărate rânduri, chiar și în plenar, Uh, prin intermediul lui Guy Verhofstadt, uh, ideea că BEI ar putea să fie un instrument de investiții orientat către viitor uh, prin aceste operațiuni, obligațiuni pentru proiecte, este o idee foarte importantă în sprijinul care, căreia trebuie să ne angajăm. Mulțumesc. Domnul Gigol are cuvântul în numele verzilor. So, for, just very briefly... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc aici în numele lui Pascal și tocmai de aceea dați-mi voie să mulțumesc uh, raportorului pentru cooperarea pe care am avut-o. Susținem amendamentele de compromis pe care le-ați prezentat. Există în continuare o serie de puncte pe care le vom discuta și în zilele care urmează, dar aceste aspecte sunt mai degrabă de natură tehnică decât de natură politică. Prin urmare, vă mulțumesc foarte mult. N-are niciun sens să mai spunem aici lucruri care deja au fost spuse. Vă mulțumesc mult pentru cooperare. Vă mulțumesc. Și acum, domnul Clute, în numele GUE. Vă mulțumesc. Nu mai avem timp, prin urmare n-are niciun sens să repet cele spuse deja. Nu prea am lucruri de adăugat. Prin urmare, cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Acum uh, dăm cuvântul reprezentantului BEI. Doar două minute aveți la dispoziție. O observație scurtă față de ce am spus data trecută. Vreau să uh, atrag atenția celor uh, care doresc ca BEI să lanseze investiții noi asupra problemei capacității BEI de a um, de a avea o posibilitate de creditare superioară celei de astăzi, există riscul, din câte știu eu, agențiile de rating au ținut cont până acum de capitalul potențial al BE, există riscul la ora actuală să se țină cont de capitalul efectiv uh, al BEI și să ne dăm seama atunci că statele membre ale BEI nu ar putea, în starea în care sunt acum finanțele lor, să furnizeze fondurile suplimentare de care necesită BEI pentru uh, a-și uh, suplimenta capitalul, ar fi bine să ținem seama de acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule Gozes. Are acum uh, cuvântul reprezentantul Băncii Europene de Investiții. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport excelent și de asemenea pentru disponibilitatea pe care a, de care a dat dovadă în discuțiile cu noi. Și de asemenea vreau să-mi mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au intervenit. Da, aveți dreptate, trebuie să găsim echilibru perfect între rolul BEI în ceea ce privește susținerea politicilor europene, mă gândesc aici la uh, convergența infrastructurii, schimbările climatice, IMM-uri, etc. și, de asemenea, păstrarea uh, modelului uh, de afacere al BEI și a reticului AAA. Deci, important este ca noi să avem în continuare posibilitatea de a împrumuta fondurile de care avem nevoie pentru investițiile noastre de pe piețele financiare. Doar dacă acest flux uh, de numerar uh, funcționează foarte bine, vom putea într-adevăr să punem uh, în aplicare toate proiectele pe care ni le dorim aplicate la nivel european. Doar dacă vom obține și ne vom păstra și pe viitor ratingul AAA, vom reuși să transpunem acest uh, statut al BEI și asupra clienților noștri. Știți prea bine că au existat o serie de presiunea exercitată asupra statelor membre și ca urmare a acestei situații și uh, ratingul triplu A al BEI uh, este oarecum subminat în momentul de față, dar uh, sperăm să ne descurcăm pe viitor. În orice caz, cooperarea noastră cu BERT este în, în curs. Vom extinde, de fapt, um, memorandumul înțelegerii pe care l-am semnat în, anul trecut împreună cu BERD și Comisia în ceea ce privește zona Mediteranei. Iar acum în ceea ce privește obligațiunile pe proiect. Aceste obligațiuni nu sunt emise de Uniunea Europeană sau de către BEI, ci sunt emise de către companii. Companiile care se ocupă de implementarea proiectelor uh, de infrastructură. Noi suntem cei care oferim creditarea necesară, pornind, bineînțeles, de la fondurile existente în bugetul Uniunii Europene. Iar lucrul acesta va continua, în, sau acest model va funcționa în continuare până în 2014. S-a vorbit despre centrele, finanța, ă, de, ă, centrele financiare și despre criteriile stringente care trebuie să fie aplicate. Ei bine, noi aplicăm în continuare niște reguli cât se poate declare și stricte în ceea ce privește intermediarii noștri. Vă mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul raportorului. Vă mulțumesc. Vreau să ne mulțumesc tuturor raportarilor din umbră pentru comentarii. Nu mă mai satur să aud laude și, prin urmare, vă rog să mă lăudați și în continuare. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că și pe viitor vom uh, coopera la fel de eficient. Vă mulțumesc, domnule Kamal. Acest raport va fi votat uh, pe data de 13 februarie, săptămâna viitoare, la Strasburg. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre examinarea amendamentelor cu privire la Ordonanța Asiguratorie Europeană de Indisponibilizare a Conturilor Bancare. Doamnă Valsescu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succintă, pentru că e foarte târziu. În uh, întâlnirea din 19 decembrie v-am prezentat proiectul meu de regulament de aviz cu privire la ordonanța asiguratorie europeană. Această inițiativă este una foarte solidă, va oferi uh, creditorilor posibilitatea de a preveni orice fel de extragere a fondurilor uh, care le sunt practic uh, datorate. Obiectivul meu a fost acela de a obține un uh, echilibru perfect între dreptul creditorilor și, de asemenea, protecția datorată creditorilor. Acesta a fost obiectivul uh, multor dintre cel, cei care au depus amendamente. 11 amendamente din partea uh, Uh, socialiștilor și uh, conservatorilor. Doamna McCarthy se referea în amendamentele sale la articolele 13, 19, 23, 24, 26, printre altele, ale regulamentului. Acestei, uh, aceste articole se referă, de fapt, la protejarea creditorilor. Amendamentul 22, la considerarul 15, includ amendamentul 1 pe care l-am propus eu. Se vorbește aici despre protecția împotriva abuzurilor care ar putea fi făcute în uh, cazul emisiei, emiterii acestor ordonanțe asiguratorii. Mai există amendamentul 34 care se referă la articolul 26, paragraful 3 din uh, regulament. Aici se vorbește practic despre faptul că instanța trebuie să spună care, cât se poate declar care este inst- instrumentul la care se referă ordonanța. Eu spuneam că banca trebuie să fie cea care stabilește acest instrument cât se poate declar în amendamentul 3. Deci vă spun de pe acum că nu pot susține amendamentul 34. E, e nevoie de mai multă eficiență în întregul proces. Iar la final dați-mi voie să le mulțumesc colegilor din toate grupurile pentru uh, modul în care m-au susținut în eforturile mele. Sunt absolut convinsă că acest raport este unul esențial pentru activitatea Comisiei ECON. Toate amendamentele vor fi votate în data de 28 februarie, cu ocazia ședinței ECON, Comisiei ECON. Vă asigur că sunt, stau la dispoziția dumneavoastră pentru a găsi toate compromisurile de care avem nevoie. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Băsescu. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Gosescu. Ehm, iată că la ora aceasta n-am eh, rămas multă lume în eh, sală, dar vreau să felicit pe doamna raportor și vreau să îi spun că o să se bucure de sprijinul nostru și că vom vota cu plăcere amendamentele pe care ni le va propune. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule Coze, sunt de acord cu dumneavoastră că faptul că eh, nu se înscrie multă lume la cuvânt înseamnă că doamna raportor a făcut o treabă bună, treabă bună și votul nu va pune probleme, votul va avea loc uh, la încomise pe 28 februarie. Se încheie această reuniune. La revedere!